progress. Thank you, you very much. You will have different answer, I guess. <laughs> Thank you, Chairman. Thank you very much for, uh, for this uh, exchange of views, and um, thank you very much. And we will proceed to the next, Yeah, we will come to the next Tagesordnungspunkt, the Tagesordnungspunkt 9, eine Anhörung über das Thema Absorption von äh, Fonds in verschiedenen Mitgliedstaaten. Unser Berichterstatter ist der Kollege Pirinski.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 observații. Există și rapoarte speciale ale Curții de Conturi pe care le-am uh, menționat cu diferite ocazii, în diferite formaturi. Nu aș dori acum să încerc să le sintetizez. Cred că ar trebui acum să ascultăm intervențiile prevăzute în program. În momentul de față aș dori să atrag atenția asupra unei chestiuni centrale pe care o consider importantă. A existat în martie 2014 o comunicare a Comisiei precedente în care s-a ajuns la concluzia că așa numita mașinărie de convergență pe care Uniunea Europeană o implementase cu succes până în 2008, până la criză, se oprise și chiar um, începuse să dea înapoi. Această considerație este inclusă și în documentul de reflecție privire la Uniunea Socială pe care Comisia a prezentat-o acum câteva luni. Iată deci că în, se pare că în al treilea an al acestei perioade de coeziune ne aflăm în această uh, situație neplăcută în care politica de coeziune nu demarează, nu și având, ci rămâne ancorată în această situație nesatisfăcătoare, unde mm, anumiți indicatori importanți ne arată că are loc uh, chiar și o așa numită decoeziune. Deci mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că am avut ocazia să intervin aici. Da, mulțumesc. Uh, iată că există un motiv întemeiat pentru care abordăm această temă. Și aș dori să dau direct cuvântul Curții Europene de Conturi. Domnule Gretan, mă bucur că sunteți aici. Uneori, iată, lucrurile evoluează altfel decât un program. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Recunosc că Curtea de Conturi lucrează, de fapt, în momentul de față, la un raport special cu privire la aceste opțiuni. În, în speță absorția fondurilor, care va fi gata um, undeva uh, la anul, de aceea nu vă pot uh, spune nimic despre concluzii, dar pot veni cu câteva idei. Principala constatare a raportului nostru va fi că s-au uh, constatat probleme sistemice de absorbe începând cu anul 2000. Absorția de fonduri începe greoi la începutul perioadei de programare, conform și a documentului care a fost emis în numele dumneavoastră cu privire la învățămintele pe care trebuie să le tragem. Modelul de absorpție nu s-a schimbat după extindere. Uh, 30% dintre fonduri sunt achitate după data de finalizare a perioadei de programare și pentru perioada 2007-2013 angajamentele au trebuit să fie uh, achitate în baza regulii N plus 3. Acest lucru nu a avut uh, un impact asupra perioadei de programare actuale, și măsurile au fost limitate. Pe acest grafic vedeți uh, modelul de absorpție RDF și care nu se schimbă între perioade. Pentru FEDER există o discrepanță între plățile angajate și cele plătite. În pofida schimbărilor la nivel reglementativ între cele două perioade, modelul de cheltuiel rămâne similar. Tiparul este diferit între statele membre și ceea ce este valabil pentru FEDER este valabil și pentru Fondul Social European. După cum puteți vedea în acest diapozitiv. Absorpția pentru FEDER pentru perioada 2000-2006 în comparație cu perioada 2007-2013. Angajamentele sunt pe șapte ani ale perioadei de programare. După șapte ani, doar 70% dintre fondurile angajate sunt cheltuite. E nevoie de circa 10 ani pentru a cheltui banii alocați. Același lucru este valabil și pentru Fondul Social uh, European, um, modelul de absorpție este similar. Deci comentariile făcute la graficul precedent se aplică și acestuia. Înainte de regula M plus 2, adică în perioada 2000-2006, plățile au continuat uh, în decurs de câțiva ani după perioada de programare. Regula N plus 2, introdusă în 2007, limita perioada în care fondurile angajate pot fi cheltuite. Înainte de introducerea acestui reguli pentru perioada de programare 2000-2006, uh, cheltuirea fondurilor angajate a continuat până în 2016. Concluzii potențiale. În primul rând, Comisia a adoptat cadrul de reglementări și programe operative mult prea târziu. Suprapunerea cu CFM este o problemă pentru capacitățile administrative. Vă rog să consultați și raportul nostru cu privire la ECAS. Resursele statelor membre sunt uh, împărțite între închiderea conturilor și planificarea noi perioade de programare. Comisia și statele membre au detectat rata scăzută de absorție mult prea târziu. Problemele cu absorpția au fost identificate la nivelul statelor membre, însă ar fi putut uh, fi identificate mai devreme. În pofida existenței unor numeroase instrumente de um, raportare, acestea nu au fost folosite pentru prevenirea problemelor. Multe măsuri propuse de comisie aplicate de statele membre pentru a îmbunătăți rata de absorpție nu s-au concentrat prea mult pe performanțe. Statele membre și comisia au îndeplinit uh, inițiative specifice care au fost de succes în uh, îmbunătățirea ratei de absorpție. Majoritatea măsurilor folosite de statele membre sunt uh, însă prevăzute în legislație. Amânarea absorpției prin ingerii financiare poate trebuie să ducă la prelungirea până în 2020. Reprogramarea este cea mai semnificativă măsură logicii de intervenție. Uneori este util să realocăm fondurile, însă acest lucru trebuie făcut întotdeauna în conformitate cu obiectivele strategice ale programului operațional a respectivului stat membru. Faptul că ne concentrăm pe absorpție nu ar trebui să reducă eforturile constante de a avea o gestiune financiară solidă și o conformitate corespunzătoare. Și trecând acum la potențiale recomandări, Comisia ar trebui să adapteze cadrul legislativ pentru a elimina problemele create prin suprapunerea pro- perioadelor de programare. Comisia ar trebui să asigure adoptare din timp a reglementărilor și a programelor operaționale. Pe problema a perioadelor care se suprapun va necesita adaptare a planificării financiare pe termen lung. O soluție ar fi demararea unei noi perioade de programare din 2022, lăsând anii 2020 și 21 pentru etapa de închidere și pregătire. În plus, Comisia ar trebui să restricționeze utilizarea fondurilor alocate um, <clears throat> până la finele perioadei de programare. În momentul de față, acest lucru se poate face prin regula M plus 2, chiar M plus 3. Comisia trebuie să folosească raportările și monitorizarea pentru a demara acțiuni corective în timp util. Statele membre ar trebui să pună la punct raportări mai adaptate și să anticipeze problemele. Raportări nebirocratice ar trebui introduse care să depășească doar raportul de implementare anual. O echipă specială ar trebui să fie inițiată ca parte unei strategii mai ample. Multe probleme se legă de capacitatea administrativă a statelor membre. Comisia ar trebui să continue atât măsurile pe termen scurt cât și pe termen lung pentru a consolida capacitățile pentru gestiunea și implementarea fondurilor structurale. Și în al treilea rând, Comisia ar trebui să adapteze țintele și indicatori în conformitate cu logica de intervenție dacă programele operaționale se schimbe. Concentrarea asupra performanțelor ar trebui să devină principala prioritate. Fiecare reprogramare ar trebui să includă o revizuire a logicii de intervenție. Comisia ar trebui să includă în datele de absorpție doar acele sume care au fost uh, plătite și nu și cele care au fost declarate, dar necheltuite. Uh, Măsurile um, amânate ascund problema absorpției reale. Această chestiune a fost parțial abordată în noua programe de programare. Acestea, doamnă președinte, sunt comentariile noastre în uh, prealabilul raportului care va fi Uh, publicat uh, în februarie anul viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Greta, ne așteptăm cu interes uh, raportul dumneavoastră, însă imaginez de pe acum ce scrie aici. Direcția Generală Regii urmă să ia cuvântul, dar încă nu a venit sau este cineva de față? Vă rog. Also, ja. Deja am făcut semn grijă în privința dumneavoastră. Deci nicio problemă, bun venit. De îndată ce sunteți uh, pregătiți să luați cuvântul, uh, vi-l acord. Așadar, aveți cuvântul. Good afternoon and sorry to be late, but I think first... Îmi cer scuze pentru întârziere, cred că Bruxelles ar trebui să uh, depună candidatură pentru finanțare, pentru mobilitate inteligentă, pentru că uh, am venit foarte greu aici și uh, apoi am petrecut 10 minute la poarta de acces să fiu lăsat înăuntru. Vă voi prezenta perioada 2007-2013, care este examinată de Comisia, în special direcțiile generale care vizează EFSI. Am primit uh, rapoarte ale statelor membre până la sfârșitul lui martie. Uh, Comisia are acum 5 luni la dispoziție pentru a uh, examina rapoartele respective. Pot să vă spun însă că unele dintre programe au fost deja închise, cum ar fi de print Gibraltarul. Desfășurăm 20 de 20 de observ- misiuni de observare pentru uh, închiderea uh, uh proiectelor. Uh, deci uh, va mai dura puțin până când vom putea închide toate programele. De asemenea, suntem în curs de evaluare post, ex post pentru FEDER și fondurile structurale pentru dezvoltare regională. Fiecare euro cheltuit uh, în acest, cu acest instrument, cu toate că nu e vorba de instrument financiar, a generat în jur de 3 euro uh, beneficii totale. Fiecare țară, fiecare regiune din Europa a beneficiat de fondurile noastre, impactul fiind de 4,2% din PIB în țările de coeziune și Uh, e 0,4% în uh, celelalte țări care nu sunt uh, țări beneficiare nete ale coeziunii, dar totuși, considerând creșterea economică de acolo, tot este o, o, o sumă, un procentaj foarte important. Fără sprijinul din aceste fonduri, economia ar fi suferit mult mai mult în acele state. Suntem uh, încă în uh, faza de redactare a rapoartelor finale, dar primele rezultate pot uh, să vă spun deja că au fost susținute mai multe mii de 100, mai multe sute de mii de IMM-uri, din care 120 de mii au fost startup-uri. Asta în ciuda efectelor crizei economică și financiare din acele țări. Am susținut uh, cercetarea și dezvoltarea, inovarea în multe întreprinderi, uh, stimulând astfel pătrunderea de noi tehnologii pe piață. Pot să spun că am creat și în jur de 1,2 miliarde, milioane de locuri de muncă, care au fost uh, rezultate direct, care au rezultat direct din finanțări, dar în total, direct și indirect, am contribuit la crearea de circa 3 milioane de locuri de muncă. Au fost uh, sprijinite rețelele TNT și uh, punctele de conexiune, uh, de acces în aceste rețele, șosele și nu numai. Am susținut și proiectul de mobilitate urbană, construcție de metrouri, metrou ușor, trenuri urbane, Eh, de deci tot ceea ce, tot ceea ce ține de mobilitate urbană și metropolitană. Eh, am eh, finanțat prin fondurile de coeziune și proiecte importante pentru cetățeni, cum ar fi cele de epurare și tratare a apei și tratarea apelor reziduale. Am început deja munca pe programul Europa Digitală, de care au uh, beneficiat până acum deja 15 milioane de cetățeni care acum se bucură de bandă largă de viteză mare. Evident, rezultatele finale vor fi disponibile uh, doar când vom avea uh, rezultatele finale. Deci, probabil în octombrie acestui an vom avea date mai fiabile, mai precise ce am învățat din perioada de finanțare 2007-2013, lecții care ne-ar putea fi utile pentru perioada 2014-2020. În actuala uh, perioadă de finanțare am uh, inclus deja multe din uh, lecțiile învățate în 2007-2013 pentru că am avut multe rapoarte de progres și am încercat pentru 2014-2020 să ne orientăm mai mult pe rezultate și pe performanță Uh, eficiența fondurilor crește odată cu impunerea condiționalităților ex ante, adică trebuie ca investițiile să fie legate de obiectivele propuse și trebuie să uh, arăți acum ex ante că ceea ce vrei să finanțezi chiar face parte din uh, activitatea principală prin care îți propui o anumită creștere. Inclusiv în transport am uh, descoperit uh, că multe state membre nu aveau un master plan, o strategie de dezvoltare. Asta ține acum tot așa de această uh, condiționalitate uh, ex ante. Fără o strategie de cercetare-dezvoltare nu se finanțează cercetare-dezvoltare. Tocmai ne-am, ne-am întors de la Helsinki, unde s-a discutat despre finanțările bazate pe evidență Um, cu specializarea inteligentă, um, noi beneficiari uh, știu mai bine cum să folosească uh, fondurile uh, de finanțare. Deci, pe lângă, pe lângă abordarea de sus în jos, avem și o abordare de tip bottom-up în ce privește finanțarea și specializarea inteligentă. În Viena, am uh, participat la elaborarea unei strategii de specializare inteligentă pentru regiune și cred că aceste eforturi merită a fi continuate. Am stabilit pentru prima dată un cadru de indicatori de performanță foarte clar care pot măsura uh, rezultatul uh, finanțărilor noastre și impactul pe care l-au. Sigur că și uh, aceste indicatori de performanță trebuie armonizați, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, ceea ce este, se stabilește la începutul programului nu se schimbă și că indicatorii vor fi urmăriți pe toată durata proiectelor. Și evident și cadrul de referință va trebui să fie adaptat în timp. Iar în ce privește rezerva, uh, fondurilor acestea urmează să fie redistribuite pe măsură ce progresează uh, perioada de finanțare. Știți că 5% din FEDER uh, este alocat din oficiu spațiilor urbane și regândirii funcțiilor urbane. Este cu toate că perioada de referință 14-20 a fost întârziată. Uh, perioade, proiectele au început să mai târziu din cauza că am uh, urmărit o nouă structură, Uh, totuși, uh, acum proiectele se desfășoară mai eficient pentru că abordarea este mult mai uh, cuprinzătoare. Nu mai investim un pic aici, un pic acolo. Încercăm să vedem pentru fiecare proiect care este implementare, care este contextul în care are loc finanțare și care este valoarea adăugată. Pentru 14-20 Uh, finanțarea nu este tocmai cea pe care am uh, așteptat-o, însă selecția a crescut și asta înseamnă că uh, avem deja investite în teren 180 de miliarde în diferitele proiecte, bani care sunt acum cheltuiți mai țintit. Comisia trebuie să colaboreze acum într-o manieră proactivă cu statele membre, trebuie să vadă care sunt problemele care rezultă din uh, anumite orientări sau interpretări ciuda, mai ciudate a uh, dispozițiilor. Este adevărat că pentru 1420 am, uh, am, am, avem deja o implementare mai bună, Eh, de fapt, eh, tocmai m-am întors de la București și mă bucur să văd aici pe Mihaela în sală. La București, de pildă, am eh, elaborat un plan de acțiune care va, va elimina acele bottleneck-uri, acele impasuri în, în absorpție. Vom colabora prioritar cu regiuni defavorizate, de pildă în Polonia. Vom încerca să, printr-o selecție atentă, să timp uh, spre aceste regiuni cu proiecte de dezvoltare uh, inteligentă și specializare inteligentă, așa cum o facem și în România. Uh, avem o analiză foarte detaliată a rapoartelor anuale de punere în aplicare, vedem unde sunt uh, uh, programe care se află în stadii încă incipiente sau insuficient de avansate și uh, vedem prin analiza noastră ce trebuie făcut pentru ca proiectele să progreseze. Transparența este un princip, principiu important, cardinal pentru noi, tocmai de aceea am deschis o platformă uh, Uh, deschisă, accesibilă tuturor, o platformă pe care o și folosim uh, pentru a demonstra că o regiune a rămas în urmă sau că alta progresează foarte bine. Iar uh, alocările vor fi finalizate în următoarea perioadă statele membre acum își asumă singură răspunderea pentru, pentru alocările definitive. Am prevăzut și un sistem de asistență tehnică Uh, unde de fapt avem o asistență între egali, peer-to-peer, -peer, unde experți adevărați, concreți, discută unii cu alții. Uh, colaborăm prin Jasper și Compass cu uh, Bird, eh, cu BEI, Banca Europeană de Investiții, Jaspers, de pildă, ajută statele membre și proiectele din statele membre, dar face și legătura între Comisie și statele membre. Am învățat că uh, numai lucrând împreună putem uh, lucra și mă opresc aici, uh, doamnă președinte, pentru că altfel știu că îmi tăiați microfonul. Mulțumesc. Ja, danke schön. Ja, ich war versucht, Ihnen das Mikrofon. Da, să știți că eram tentată să vă iau microfonul, pentru că uh, pentru că, de fapt, uh, cred că n-ați vorbit cu adevărat despre absorpția fondurilor. Ați, uh, uh, v-ați fixat macazul pe fonduri structurale, dar n-ați vorbit despre absorpția lor. Dacă ați fost în România, atunci puteți, probabil sunteți de acord cu mine că România este unul din candidații cu cele mai mari probleme Curtea de Conturi Europene ne-a arătat că încă din 2000 aici avem o mare problemă pe care am tot dus așa pe picioare, parcă, dar fără nicio modificare, nici în amploarea, uh, nici în, nici în uh, ce privește eventuala ameliorare problemei. Eu nu cred că astfel de probleme uh, pot fi explicate sau soluționate prin măsuri administrative. Avem și rapoarte speciale ale Curții Europene de Conturi care se referă la, uh, la, la utilizarea și destinația uh, anumitor uh, fonduri. Amintesc doar problema porturilor mari și porturilor mici. Deci, haideți să vedem încă o dată la modul serios care este analiza Direcției Generale pentru Afaceri Regionale cu privire la absorpția fondurilor Uh, de dezvoltare regională. Știm că există uh, diferențe între state membre, dar avem și o problemă sistemică pe care trebuie să o putem aborda concret. Când uh, vizităm proiectele din diferite state membre, observăm că unele țări sunt suprafinanțate, practic proiectele uh, sunt suprafinanțate, adică uh, alocările de multe ori uh, se fac pentru lucruri de care nici nu mai este nevoie, în timp ce alte regiuni poate ar fi beneficiat de aceste fonduri. Și acum dau cuvântul raportorului. Thank you, Madam Chair. Is it proper for me to intervene now or towards the end? Mulțumesc, doamna președinte. Vroiați să intervin eu acum sau eventual la finalul intervențiilor? Eventual dacă aveți întrebări, spune doamna președinte. Și eu am avut impresia că intervenția precedentă nu a fost atât de clară și la subiectul uh, audierii noastre de astăzi, pentru că în, uh, nu se spune nicăieri în prezentarea audierii că e vorba despre 2007-2013. Chiar și dânsul s-a referit la Open Data. Deci ne vorbim despre actuala perioadă de programare până la jumătatea acestui an, însă, din păcate, oratorul uh, nu s-a referit la perioada de dinainte și e clar că această perioadă de programare, dacă este să ne uităm la procentele de cheltuieli, par să fie de trei ori mai mici decât uh, cele din perioada de programare precedentă și chiar de la începutul intervenției sale, uh, în introducerea sa, a menționat foarte rapid faptul că și comisia era oarecum dezamăgită, dacă nu mă înșel, despre noua rată de absorpție, trendul actual – dar uh, se pare totuși că până la urmă Comisia e destul de mulțumită, cel puțin așa reiese din prezentare, ca și cum totul ar merge ca pe roate. Așa că întrebarea mea ar fi, E un exercițiu așa de relații publice pe care încearcă să-l facă Comisia Europeană în această audiere sau chiar aprofundează problema și o analizează în mod uh, sistemic, uh, cu o analiză profundă? Nu știu dacă trebuie să intru eu acum în detalii, însă eu ce aș propune este ca și reprezentantul Curții de conturi să transmită comisiei diapozitivele pe care ni le-a prezentat mai devreme, pentru că acestea conțin uh, observații, recomandări foarte importante, foarte interesante, care demonstrează în mod foarte clar că ar fi mult mai multe la care comisia ar trebui să se gândească în contextul acesta al ratei de absorpție. Evident, doamna președinte, eu sunt de părere că trebuie să existe o conștientizare și anume că absorpția este un exercițiu ce se face atât la nivel de Comisia Europeană, dar și la nivel de state membre. Și e clar că trebuie să înțelegem bine că trebuie să existe un schimb de opinii foarte activ. Și, așa cum a spus și domnul Poppins, uh, există indicații din partea Comisiei că, da, există bune practici și conștientizare ce pot fi utilizate drept model, pot fi subliniate. Și cred că asta face parte din obligațiile și misiunea Comisiei Europene articolul 58 și anume să fie proactivă față de statele membre și să le uh, angajeze într-o gamă largă de activități în așa fel încât rata aceasta de absorpție să nu fie la nivelul la care e acum. Mulțumesc! Cum sunt alte înscrieri la cuvânt? Nu pare să fie cazul. Domnilor Greten și Popens, Ehm, vă rog, dacă vreți să reacționați. Începem cu domnul Gretens. Da, înainte însă o luăm pe doamna Ayala Sender. Uh, Doar o întrebare, doamna președinte. Am să mă exprim în limba spaniolă. E adevărat că pot. Da, vreau să adaug, comparativ cu cele spuse de domnul raportor, un lucru, și anume, în aceste momente în care avem anumite îngrijorări de viitor, cu Brexitul în paralel. Cred eu că există o temă care, din punct de vedere istoric, a făcut parte din uh, dosarul acesta al ratei de absorpție și uh, evident că se referă la deciziile luate de statele membre de a nu cofinanța din diferite motive anumite proiecte sau de a menține fondurile europene așa ca un fel de rezervă de securitate. Și, în acest sens, statele membre negociază cu Comisia chestiuni macroeconomice. Și atunci aș vrea să întreb dacă s-a putut identifica, deși nu s-a încheiat întreaga analiză de audit, așa cum a spus uh, domnul uh, Poppins, deși nu știu dacă dânsul a fost implicat în astfel de negocieri. Deci, dacă ne poate spune Curtea de Conturi dacă astăzi, în 2017, există în continuare state membre care și-au exprimat dorința de a utiliza sau nu fondurile. Adică dacă există o poziție ciclică de utilizare a acestor fonduri. Ce se întâmplă cu aceste fonduri? care până la urmă nu sunt investite și care sunt utilizate așa ca un fel de rezervă de negociere. Dankeschön. Herr Greten, bitte. Domnule Greten, vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Mulțumesc, doamnă președinte. Dumneavoastră ați spus foarte clar și respicat și vă împărtășesc uh, poziția. Lipsește ades uh, o analiză de nevoi și uneori chiar există prea mulți bani. Unele regiuni parcă nu mai știu ce să facă cu ce să facă util și rațional cu mijloacele financiare care uh, i-au fost puse la dispoziție. Pentru următoarea perioadă de referință va trebui să ne gândim să găsim o soluție la această problemă. Curaj, curaj, domnule Greten. Domnul Popens. Mulțumesc și mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește raportul referitor la uh, negocierile bilaterale, acesta l-a, a lăudat intervenția Comisiei și cred că documentul nostru de poziție prin dialog informal care a început acum doi ani, uh, înainte să se aprobe cadrul actual, uh, am anticipat deja uh, perioada aceasta și tocmai de aceea am fost foarte pragmatici încă de la bun început și nu pot decât să mulțumesc curții de conturi pentru faptul că a recunoscut acest lucru și că a recunoscut că noua perioadă de programare are noi elemente Uh, evident, acestea nu sunt perfecte, însă noi elemente care țintesc investițiile și poate că perioada aceasta e mai lentă decât cea precedentă. Asta nu din cauza negocierilor, pentru că negocierile au fost foarte bune, ci pentru că am preluat aproape toate detaliile din nou cadru de reglementare care contribu contribuie la țintirea investițiilor și așa au făcut și statele membre, pentru că le trebuiau să îndeplinească toate criteriile de condiționalitate, stabilească noi performanțe și trebuiau de asemenea să fie atente la foarte multe alte atent, uh, aspecte aspecte, cum ar fi abordarea integrată. Și asta, evident, uh, modifică investițiile. Acestea au un impact diferit. Și, într-un fel, da, e un compromis pe care l-am spus încă de la bun început. E vorba de calitatea investițiilor și uh, cred că noastră puteți înțelege acest lucru. Absorpția ca atare, da, e doar o cifră. Putem analiza cifrele și putem analiza datele financiare și pot să vă spun că voi raporta, chiar și mâine dimineață, voi raporta despre implementare, faptul că rata e destul de slabă și și uh, experții ne vor da un feedback. Da, asta bun. Însă, trebuie să vă uitați la perioada despre care vorbim. Poate e mai lentă, dar uh, în orice caz uh, vor, va fi mai de calitate. E adevărat că sunt în continuare anumite probleme în anumite state membre, însă observăm că există progrese. Și de altfel, rata e deja de 10%. Și cred că în acest sens putem spune că da, sunt elemente uh, pe care Comisia nu prea le-a susținut inițial, N plus 3, spre exemplu, regula, plățile în avans, dar bun, aceasta este cadrul de reglementare în care lucrăm și există anumite lucruri care trec dincolo de implementare ca atare, pentru că încercăm să facem cât mai multe și mai bine în acest cadru. Acum, în ceea ce privește statele membre care sunt un pic mai în urmă, evident, mă gândesc la România, la Croația, uh, da, avem date, pentru că 2013 nivelul de plăți este de 95%. E aproape valabil pentru toată lumea, cu excepția Greciei. Există doar o singură țară, eh, câteva țări, Croația și România, care uh, uh, și-au finalizat mai târziu acea perioadă. Și e adevărat că există și suprapuneri de perioade. Uh, au fost probleme de dimensiuni de administrație. Am fost în Cipru, am fost în țările baltice. Știu că țările mici nu au cum să spărească peste noapte personalul din administrație. Și trebuie să fim atenți la asta. Și tocmai de aceea, primul lucru pe care Comisia l-a promis și doamna comisar Crețu l-a promis în momentul în care am uh, abordat acest aspect, ieri, de altfel chiar, am încheiat Exercițiu de simplificare a regulă, pentru că știm foarte bine că în actualul cadru de reglementare există posibilități de simplificare sporite um, și știm că există oarecare presiune. Pot să vă asigur că în octombrie vom avea un material de lucru și vom prezenta diferitele opțiuni de simplificare a costurilor, care deocamdată încă nu sunt utilizate, așa că o să trebuiască să le explicăm încă o dată și să dăm exemple demne de urmat. Ni s-a sugerat acest lucru. Există de asemenea și un omnibus, deci lucruri care pot fi făcute concret pentru a uh, uh, utiliza aceste costuri simplimentate, simplificate, pentru a nu uh, face ca lucrurile să fie prea lente, să îmbunătățim rata de absorpție. Acum, da, e adevărat că textul trebuie să fie în continuare aprobat și de către Parlament, însă există o contribuție bună pentru a putea implementa corect lucrurile în această perioadă de programare. Anumite din aspectele pe care le-am determinat în perioada precedentă pot astfel să fie corect corectate în actuala perioadă de programare și această abordare evolutivă continuă. Noi uh, uh, în fiecare săptămână avem o ședință a coordonatorilor cu diferite alte direcții generale și facem o interpretare comună a uh, cadrului de reglementare. Odată pe lună mă întâlnesc cu colegii mei din celelalte direcții generale, discutăm despre implementare și alte probleme. Pentru că adevărat că sunt în continuare multe eforturi ce pot fi făcute, chiar și în perioada de după 2020. Dar pot să vă spun că pentru această perioadă noi suntem foarte proactivi și pot să vă spun că lucrăm în continuare cu autoritățile de gestionare, încercăm să detectăm și problemele care sunt dincolo de controlul nostru, încercăm să vedem cum anume putem discuta cu celelalte direcții generale, cu lor, cu autoritățile de gestionare și încercăm să utilizăm și asistența noastră tehnică peer-to-peer, -to -peer, tocmai pentru a ținti anumite probleme, în așa fel încât uh, Uh, în cazul în care, eu știu, nu știu, autorități de gestionare nu sunt în măsură să se bizuie pe uh, birourile din uh, țările lor respective, să poată să facă apel la noi. Deci noi încercăm să colaborăm îndeaproape, să oferim îndrumare pe proiectele care trebuie să fie prioritizate și finalizate. Și, de asemenea, lucrăm și pe aspectele complementare fondul EFSI și alte programe și alte fonduri, cum ar fi, spre exemplu, Orizont 2020, pentru că acum există atât de multe posibilități pentru a evita, evita duplicările, suprapunerile între proiecte, dar asta se poate evita doar dacă conlucrăm. Și trebuie să vă spun că noi în continuare facem acest lucru. Toate unitățile noastre la Comisie sunt astfel mobilizate. E clar că rata de absorpție uh, va exista și va fi mai bună acolo unde va exista și o absorpție de calitate. Tocmai de aceea uneori durează mai mult, dar să știți că e un lucru care se petrece încet, dar sigur. Cu siguranță vom reveni asupra acestui aspect. Însă e clar că există și anumite recomandări specifice. Încercăm să țintim lucrurile. Acum nu pot să vorbesc despre condiționalitate macroeconomică așa ca atare. E o, un proces bun, există, însă e mai important să vedem fondurile structurale în statele membre și investițiile. Spre exemplu, în domeniul industrial, acolo unde lipsesc. Și, evident, vom veni și cu un forum, un forum pentru fondurile de coeziune, care va fi foarte interesant și cred eu că veți vedea care vor fi concluziile pentru perioada aceasta 2013-2014 și vom veni și cu idei de viitor. să vedem ce anume trebuie să fie schimbat, însă trebuie să vă amintiți și faptul că ne dorim oarecare continuitate, pentru că sunt multe programe bune care vor depăși această perioadă de programare și vor merge și dincolo de 2020. Ja, danke. Ich muss... Mulțumesc. Mm, nici eu nu mai știu ce să zic. Nu sunt sigură că vorbim despre același lucru, dar voi încerca în decursul timpului să aflu. Cred că n-are rost acum să mai insist o dată. De aceea așteptăm uh, sau respectiv uh, vom trece acum la studiile de caz pentru a vedea cum gestionează statele membre fondurile. Am să dau acum cuvântul domnului Gregersen, care este director al autorității de management din Danemarca. Cer scuze. Bun venit și aveți cuvântul. Thank you. This is Wick. Yeah. It's an honor to be here. I worked with structural funds for 20 years. Am lucrat în domeniul fondurilor structurale timp de 20 de ani și n-am avut niciodată până acum șansa să vorbesc în fața acestei comisii. Deci vă mulțumesc pentru invitație vă voi aduce aproape de terenul implementării fondurilor structurale și eu sunt un implementator, adică sunt implicat în, în procesele de programare și în activitatea de pregătire, dar, în esență, vorbesc ca un implementator aici în fața noastră. Avem o autoritate de reglementare pentru eh, coordonarea eh, fondurilor structurale în Danemarca, care este autoritatea centrală eh, ce gestionează aceste fonduri. Având în vedere dimensiunea țării noastre și sumele pe care le vehiculăm, Uh, încercăm prin uh, comasarea competențelor și expertize într-o singură autoritate să facem față uh, exigențelor. Foarte pe scurt, probabil știți unde se află Danemarca și cum arată ea, dar vreau să vă arăt totuși care sunt centrele noastre regionale în care se, sunt organizate și formule de, pentru creștere șase astfel de formuri avem, fiecare cu secretariatul său. Este foarte important să înțelegem implementarea. Uh, formul pentru creștere este un parteneriat care reprezintă regiunea, atât părțile de autoritate publică cât și interesele comunității de afaceri. Și acest uh, forum își desfășoare activitatea în baza unui, unei alocări um, care apoi trebuie uh, gestionată în funcție de priorități. Secretariatele regionale pregătesc toate dosarele pentru achizițiile publice și pentru Uh, candidaturia regiunii la anumite proiecte și finanțări. Fie că este vorba de FEDER sau de Fondul Social European, um, aceste secretariate uh, recurg la uh, experții, să zicem, din domeniul specializării inteligente, Smart Specialization, care apoi fac propuneri pentru, pentru proiecte, pentru concursul de proiecte. Secretariatul alege aceste proiecte și ne transmit nouă aceste proiecte, nouă autorității centrale de gestionare. Noi suntem apoi instanța care, să zicem, face treaba murdară. Noi, noi, noi alocăm banii, noi facem toată treaba administrativă legată de derularea programelor și apoi regiunile sunt păi fericiți, beneficiari. Ne asigurăm că legitimitatea, legitimitatea sistemului nostru este dată tocmai de alegerile inteligente uh, ale uh, programului. Iar la noi, autoritatea centrală, ne asigurăm că totul, prin monitorizarea noastră, că totul se desfășoară conform uh, legii. Deci, practic, uh, toată implementarea asta înseamnă să uh, gestionezi responsabilitatea, răspunderea pentru executarea programului și să coordonezi oamenii care răspund până la urmă. Da? Tocmai de aceea este important ca într-un parteneriat veritabil unii să poată face propuneri uh, pertinente, iar ceilalți să-și asume răspunderea pentru uh, implementarea acelor propuneri. O mică lecție pe care îmi permit să vă împărtășesc, știți, avem o țară măruntă, suntem, suntem puțini și noi suntem citați de obicei ca o mică țară din nord-vestul Europei. Da, poate că această această lecție uh, poate fi aplicată cu unele ajustări și în alte părți ale Europei. Când te gândești la uh, o absorpție, trebuie să te gândești la uh, eficacitate maximă, dacă se poate, fără niciun fel de erori. Da? Deci absorpția trebuie să genereze efecte. Absorpția, cât și efectele trebuie să corespundă uh, așteptărilor investitorilor. Deci uh, nu crede, să nu credeți că absorpția înseamnă zero riscuri. Din potrivă, înseamnă asumarea riscurilor. Pentru că uh, noi, fie că suntem antreprenori privați, fie că gestionăm fonduri europene, ne asumăm niște riscuri. Noi am avut uh, o rată de erori zero, am fost norocoși, mă rog, în ultimii ani, dar asta înseamnă că în fiecare zi uh, de implementare trebuie să facem în așa fel încât să fim în dialog cu toate părțile care constituie acest uh, parteneriat și să ne asigurăm că toți partenerii partajează riscurile care sunt asumate. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că granturile care sunt până la urmă aprobate sunt și cele care vor asigura în cele din urmă efectul pe care îl așteptăm în urma desfășurării programului respectiv. De multe ori ă, este dificil să spunem care sunt factorii care generează un management uh, eficient uh, și bun, consecvent. Dar uh, este important că să ne mobilizăm din timp. Dacă vrei, dacă vrei să demarezi un program în Danemarca, îl, îl începe în 2011, începe pregătirea lui pentru ca să poată demara în 2014. Nu începi să te gândești în 2014, la începutul perioadei de referință, ce am putea face cu banii ăștia. Deci programarea trebuie începută înainte și ajustată eventual pe parcurs. Și atunci ai un program eh, care este eligibil și eh, aprobabil, dacă doriți, eh, pentru finanțare. Da? Asta înseamnă că trebuie să ne asumăm uh, riscul de a începe un proiect, să proiectăm ceva, să punem pe picioare ceva, înainte de a ști regulile în detaliu și înainte să știm uh, care este până la urmă parcursul pe care vom avea în următorii șapte ani. Și atunci, care este logica, întreabă unii? E, logica este că gândiți-vă la orice țară din Europa OCDE-ul a arătat că regionalismul poate fi definit din mai multe puncte de vedere. Dar unul din indicatori este indicator, e indicatorul de uh, productivitate. Unde e productivitatea cea mai mare? Da? La acest indicator de productivitate, OCDE-ul arată că avem zone avansate și zone defavorizate. Ei bine, atunci trebuie să vedem Trebuie să vedem cum gestionăm banii uh, în uh, regiuni uh, frontieră, în regiuni extreme, pentru a le aduce la același nivel. Pentru că nu toate regiunile au potențialul Frankfurtului sau Copenhagei. Da? Dar fiecare regiune are un potențial. Și atunci trebuie să ai o premisă și trebuie să ai, de asemenea, un aparat administrativ uh, care să funcționeze. Un sistem descentralizat uh, de administrație, cum este al nostru, trebuie să știe mai întâi care sunt uh, jaloanele principale, trebuie să știe care sunt regulile principale după care trebuie să se implice. Și trebuie să știe cam care este ritmul prescris sau Uh, trebuie să se asigure prin, prin uh, niște verificări externe că vor, uh, vor avea o activitate corespunzătoare. Dacă, de exemplu, la capitolul absorpție nu vor îndeplini indicatorii ceruți, atunci cineva în comisia de monitorizare îi va avertiza. Atenție, nu ați absorbit destul sau nu ați uh, realizat uh, proiectul cu celeritatea uh, cerută. Deci trebuie să existe mai întâi stimulentele corecte, mai tre- dar trebuie să existe și premisele administrative, fără de care nimic nu se întâmplă. Și după aceea trebuie să existe dialog. Există multe cuvinte pentru colaborare, dar pentru mine de, eh, dialogul este esențial și la nivel eh, regional și la nivel secretariatelor, formul de creștere a autorității centrale. Da? Pentru că trebuie să avem un dialog și cu direcțiile generale de audit. Și acest dialog trebuie să fie unul continuu. Niciodată nu se poate opri. Nu pot să nu poți să ceri ori de câte ori ți se pare necesar, să zicem o dată la șase luni, să existe o întâlnire de lucru. Nu, trebuie să existe un dialog permanent, structurat, pentru a se putea corecta cele mai mici erori încă de la început. Eu lucrez din, în absorpție de fonduri europene încă din 94. Dialogurile pe care le-am avut cu diferitele uh, birouri, servicii ale Comisiei, cu Curtea de Conturi Europeană, cu uh, alte instanțe, a fost întotdeauna un dialog excelent pentru că a avut întotdeauna ca scop um, uh, crearea de efecte pozitive în uh, teren, de beneficii concrete în teren. Și uh, asta a și făcut să ne bucurăm de, de aceste fonduri um, în ultimii ani. Uh, ca să ne asigurăm că vorbim despre absorpție, haideți să insist puțin asupra acestui element. Am spus că lansarea precoce a programului este foarte importantă. Pentru mine e foarte important ca un program să aibă câteva uh, uh, priorități care sunt relevante pentru uh, Danemarca. Antreprenoriat, inovare, cercetare și așa mai departe. Dar, totuși, cel mai bine pentru absorpție este să ai programe care sunt, se desfășoară pe termen lung și generează impact pe termen lung. Deci, care sunt, cu alte cuvinte, și imune uh, cât de cât la crize punctuale și dificultăți punctuale. Deci programul trebuie să fie uh, bazat pe un parteneriat uh, larg, unde toți participanții, toți partenerii sunt angajați ferm să atingă împreună același obiectiv. Și atunci, Trebuie să ai un dialog cu Comisia, cu uh, regiunile, cu Autoritatea Centrală de Gestionare și ori de câte ori um, vorbim despre uh, programe, trebuie să le gândim pe o perioadă cât se poate de lungă. Și atunci, odată ce avem aceste programe pe termen lung, trebuie să creăm instrumentele uneltele de care ne folosim atunci când trebuie să ajustăm fie viteza, fie amploarea, fie alte variabile ale programului, astfel încât acesta să funcționeze. Aici intervine Comisia de Monitorizare, care determină niște reacții din partea uh, partenerilor. Activitatea noastră este planificată pe uh, trimestre, uh, și secretariatul fiecarei regiuni trebuie să gestioneze aceste perioade. Dacă angajamentele uh, precoce ale statelor membre sunt niște angajamente pasive, atunci uh, programele nu neapărat uh, vor fi concrete, nu pot fi concretizate încă de la început. Noi trebuie să știm încă de la început care sunt proiectele, programele care vor fi concret realizate. Și asta cât se poate de curând în perioada de programare. Da? Deci, de multe ori mi s-a întâmplat uh, că am am, uh, cam uh, programat într-un alt ritm decât alte state membre uh, programele, dar pe când programele mele erau deja concrete în general, celelalte doar, erau doar în formă de angajament. Erau doar angajate, nu erau de, în curs de derulare. Da? Deci, factorul de timp este de maximă importanță, pentru că, până la urmă, timpul măsoară progresul programelor. Angajamentele gen, generale sunt un element pasiv, care poate rămâne pasiv o perioadă foarte lungă de timp. Dar, mă rog, asta e doar așa un comentariu ca o paranteză. Apoi trebuie să mai existe un dialog intens pe fiecare din prioritățile programului cu uh, acei factori care sunt competenți în regiunea respectivă. Și asta trebuie să o facem lunar, săptămânal, cotidian, da? Nu ocazional. De multe ori simt că uh, ne rezumăm la uh, generalități că nu vorbim despre vorbim despre flexibilitate, simplificare, în termen foarte, foarte general. Și evident că poți să fii de acord cu, ești de acord cu flexibilitatea, dar nu știi în ce se traduce ea în teren concret. Da? Am învățat, uh, am integrat în vocabularul nostru tot felul de sintagme, aproba, uh, abordare integrativă, flexibilitate, simplificare. Le cunoașteți. Da? Și am putea, practic, practic e ca și un joc bingo când se folosesc și se recunosc aceste sintagme în dialog. Dar fiecare dintre acești termeni trebuie să funcționeze, să fie transpus ă, în teren. Da? Deci nu trebuie doar ministrul meu de la Copenhaga să știe ce înseamnă flexibilitate, trebuie să știm noi ce înseamnă pentru noi. Da? Da? Ă, agenția de gestionare, când nu are nimic de făcut, înseamnă că e flexibilă, zice ea. Dar înseamnă că, în același timp, că eu mi-am făcut uh, treaba și că uh, m-am asigurat că domnul Popens a primit o aprobare e, uh, timpurie a proiectelor sale. Noi, e, în Danemarca, de pildă, nu am agreat e, alocările astea din oficiu pentru chestiuni urbane proiecte urbane. Pentru că noi, politic, în Danemarca, am avut deja o politică urbană, o strategie urbană foarte bine elaborată și atunci am zis nu, credem, nu credeam că trebuie să insistăm pe asta. Dar regulamentul zicea că ai nevoie de aceste alugări, pentru că acum nu ți se aprobă celelalte programe. Și atunci, noi dând dovadă de flexibilitate, am zis ok, hai să punem, să includem și cei 5% pentru aprobare, atunci Comisia ne va aproba eh, programul și eh, după aia vedem noi cum eh, rezolvăm. Dacă aș fi insistat să zic, dar eu nu vreau alocarea asta pe urban, atunci, atunci aș fi pierdut, pentru că Comisia ar fi zis, până nu te conformezi, nu se aprobă programul. Da? Și asta poate fi o dovadă de flexibilitate și de cooperare. Trebuie să există și flexibilitate în actul implementării dacă ești un manager de fonduri structurale, cu cât mai nerăbdător ești, uh, cu atât, cu atât mai bine uh, vei lucra, pentru că uh, executarea, pune în aplicare, trebuie să se facă fără niciun fel de interziere. Vă voi pune la dispoziție slide-urile acestea. Dar acum elementul final. Vă spuneam, vă spuneam și despre despre activitățile care sunt discutate în termeni foarte generali. Termeni general, oricât de general sunt, la nivel de discuție, trebuie să se traducă în teren, astfel încât fiecare activitate să fie legată de un efect și să genereze un re- rezultat pe termen scurt și pe termen lung. Asta înseamnă orientare pe rezultatele din teren. Deci, în, poți avea o zi de discuții frumoase despre orientarea pe rezultate, dar în biroul meu asta înseamnă să fii orientat pe rezultate. Dialogul cu părțile interesate, care se traduce în măsuri, activități concrete care generează efecte și rezultate. Da? Nimeni nu, nu mai poate spune dăm 500 de milioane că o să-ți crezi un miracol. Nu. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, dacă ne întoarcem puțin, se vede că efectele pe care le obținem astfel sunt mai bune. Însă, însă va trebui poate să întârzi puțin cu absorpția, să aștept până unele regiuni își vor fi învățat lecția și atunci uh, vor, uh, vor veni după noi în uh, absorpție. Deci trebuie să fim flexibili între aceste componente. Iată cum se desfășoară viața unui simplu funcționar într-un stat membru mărunt al Uniunii Europene în fiecare zi. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor și copartenerilor pe care am avut, tuturor reprezentanților instituțiilor cu care am colaborat, pentru excelenta uh, cooperare. Nu pot să zic că întotdeauna a fost o bucurie, dar a fost o experiență deosebită. Mulțumim și noi că sunteți aici, uh, stimate domn. Uh, well, sorry for interrupting if we take questions on... Cer scuze că vă întrerup, dar uh, va trebui să plec și nu știu dacă îmi permiteți, doamnă președinte, să intervin. Nu am niciun fel de puncte critice pe care doream să le evoc, dar dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră a spus că aici veniți pentru prima dată. Eu cred că era și momentul să fiți invitați. Și motivul pentru care spun asta este că Tocmai astfel banii noștri ar trebui să fie gestionați. Și am o mică întrebare. Noastră ați spus că, da, există un dialog continuu cu, continuu cu regiunile, la, cu oamenii la nivel local, dar aș vrea să știu dacă acest dialog include și o comunicare în ambele sensuri referitor la principiile de bază Uh, ați menționat dumneavoastră, a spus că da, știm cu toții ce înseamnă conceptele astea generale. Uh, spre exemplu, flexibilitate sau oricare alt cuvânt. Există și discuții, bun, nu zilnic, dar uh, în mod permanent cu oamenii la nivel local pentru a ști exact cum anume înțeleg și ei acest concept. Sau, spre exemplu, nu flexibilitate, ci performanță, să zicem. Doamna Ayala Sender avea și ea o întrebare. Poftiți. Um, digamos, como no es la primera vez. Mulțumesc. Nu este pentru prima dată când uh, sunteți alături de noi, uh, e pentru prima dată când sunteți alături de noi, însă e clar că aveți o experiență încă din anul 1994, când au început aceste cicluri de finanțare și știți exact cum uh, funcționează lucrurile, ați văzut evoluția în timp, deci e clar că dumneavoastră ați încercat să depășiți situațiile dificile. Acum, eu am uh, auzit din partea reprezentantului guvernului danez că în cadrul acesta uh, încearcă să se concentreze pe rezultate și se de identifică în mod foarte clar acest lucru. Și aș vrea să-l întreb, cum anume, prin ce indicatori considerați dumneavoastră că un rezultat pe termen scurt, deci pentru o implementare rapidă, pentru rezultate pe termen scurt, ca să zic așa, zi de zi, ce criterii utilizați de evaluare și cum anume faceți analiza pe termen lung, pe rezultatele de termen lung. Pentru că în momentul în care discutăm cu reprezentantul uh, guvernului danez, care ne explică cum a reușit să muncească și cum uh, a utilizat indicatorii, da, ni s-a spus că nu era totul chiar așa de limpede și clar și că modelele pe care le folosim aici, clar că nu pot fi comparate în fiecare țară, pentru că fiecare regiune are complexitatea sa. Dar uh, am vrea totuși să identificăm bunele practici în acest sens. Mulțumesc! Um, thank you. Yes, um... Mulțumesc! Pentru a începe, m-aș referi la faptul că fiecare punct local este sprijinit de un secretariat, de oameni care mențin un dialog, care fac parte din partenerii noștri în momentul în care un program este redactat în faza sa incipientă. Cunosc regulile de eligibilitate, cunosc uh, regulile, indiferent care ar fi ele, ei sunt cei care le știu pe de rost le știu așa de bine ca și autoritatea de gestionare. Pentru că în momentul în care fac aplicații sau nu trebuie să lipsească elemente și atunci ei sunt cei care mențin contactul cu noi și aflăm exact și partea tehnică. Eu cred că personalul pe care l-am și personalul de care dispune regiunile uh, la nivel de secretariat, oamenii ăștia îi cunosc pe toți, știu prenumele lor. Deci, suntem la pertu, deci dacă ei au o problemă într-un fel, într-un dosar, într-o ceva, dacă cineva a câștigat o, o, un apel de ofertă și dintr-o dată sunt complicații, s au obligat, s au uitat ceva, ne vor avertiza și ne vor spune, uitați, ce, care e părerea voastră? timpurie, ce șanse sunt, ce se va întâmpla cu regula respectivă, cum să facem ca să, să fim siguri că ceea ce facem e corect și poate să avanseze. Și vreau să vă spun că avem și reprezentanți din partea municipalităților și organizații de, care reprezintă diferite interese reprezentați din instituții de cunoștințe, de competențe. Avem 21 de membri astfel cooptați, care fac deja o analiză, spre exemplu ceea ce înseamnă specializarea inteligentă. Deci asta e un proces permanent. Iar uh, în ceea ce privește celelalte aspecte, S-ar putea să aveți dreptate, că uneori e greu, dar noi în Danemarca, ca să rezolvăm problema, facem două lucruri. Deci, imediat după perioada de output, dacă e să ne uităm la proiecte inovatoare sau alt tip de proiecte, ce facem este că venim cu indicatori de output care trebuie să fie coerenți cu indicatorii care există deja în programe sau în criterii de selecționare și dacă un proiect nu îndeplinește criteriile sau un criteriu pentru inovație se spune că vrem companii uh, sau să firme mult mai inovatoare în Danemarca. Și uh, dacă nu corespunde, atunci avem o problemă. Deci, efectul pe termen scurt ar fi că mai multe companii raportează faptul că au o activitate mai inovatoare. Iar companiile care participă la proiectele noastre sunt analizate. Cerem informații din partea Oficiului Național de Statistică. Uh, încercăm să vedem ce proiecte au mai avut. Încercăm să facem anumite controle, să le comparăm cu întreprinderi care nu au participat la altfel de, astfel de programe și să vedem uh, care sunt dimensiunile, dacă e vorba de IMM-uri, dacă uh, deci nu facem niciun fel de uh, acordare de granturi direct către uh, companii, ci avem un sistem, un cadru în care funcționăm. Și în orice caz putem să urmărim îndeaproape antreprenorii, MM-urile și vedem exact cum, uh, spre exemplu, angajează oameni comparativ cu numărul de participanți raportați. Uh, încercăm să vedem și efectul de participare, rata de participare al angajaților la astfel de proiecte și așa mai departe. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Jetzt machen wir weiter im Programm. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Agro din Roma. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Este o onoare și pentru mine să fiu astăzi prezent aici. Din păcate, trebuie să spun că Neavând un termen limită pentru prezentarea acestei prezentări, nu se regăsește în documentația care a fost distribuită, însă au fost trimise și vă stau la dispoziție și de aceea vă rog să le uh, puneți la dispoziția și a celorlalți vorbitori și să devină parte a documentației pentru această audiere. Înainte de a începe, aș dori să subliniez câteva um, elemente care mi-au uh, sărit în ochi din intervențiile precedente. În ceea ce privește Curtea de Conturi, concentrarea asupra logicii de intervenție și în controlele care se efectuează să nu se piardă din vedere faptul că aceste fonduri nu trebuie doar aceste proiecte nu doar să absorbă fonduri, ci trebuie să ne preocupăm de rezultatele pe care le lasă în teren. Deci trebuie să ne preocupe investițiile pe termen lung, uh, efectuate împreună de Comisia Europeană și statele membre în parteneriat. Și de aceea este important să ne concentrăm asupra logicii intervenției, asupra strategiei intervenției și asupra rezultatelor obținute. Iată, voi începe cu un prim diapozitiv. Aș dori să-i mulțumesc colegului din Danemarca pentru că efectiv ne-a dat un exemplu de organizare și uh, Uh, venit dintr-o țară care este divizată la mijloc, uh, pot să spun că există regiuni care gestionează mai puține resurse, dar care au multe oportunități pentru industria lor și pentru capacitatea administrativă și acolo capacitatea de absorpție este mai mare. În Italia, după cum știți, Regiunile din nordul și centrul țării sunt în această situație privilegiată, iar în regiunile din sud sunt cele care beneficiază de fapt de cea mai mare parte a resurselor. Acolo se întâlnesc de fapt cele mai mari dificultăți. Deci avem ambele experiențe și știm așadar cum autoritățile de management pot fi aproape de beneficiari. Haideți să vedem cum au decurs uh, lucrurile la noi în perioada 2007-2013, perioadă foarte dificilă, pentru că criza a lovit Europa sever. Fondurile structurale, asta spune cel de-a șaselea raport al Comisiei, au fost folosite și pentru a face față acestei crize, deci într-o oarecare măsură și-au pierdut caracterul adițional. Totuși, Italia a reușit uh, o absorpție de plină și acestea sunt datele financiare. O creștere uh, în 2014 70%, 2015 80,5%, 2016 98% și în 2017 la închidere a fost 101%, însă dacă ne mai gândim și la cele plăți pendinte, ajungem, mai trebuie să adăugăm încă 3%. Deci un total de 104%. Între timp am adaptat normele cu privire la licitațiile publice, am făcut reforme structurale, am dus mai departe achiul de mediu și am asigurat mai multă transparență și am întărit toate sistemele de control. Ia, tocmai pentru că nu vreau să vorbesc doar de absorpție financiară, vreau să vă prezint și un cadru cu privire la modul în care au fost cheltuiți acești bani, pentru că nu am pierdut din vedere obiectivele tematice care constituie logica intervenției. Deci, din obiectivul convergență și n-am să vă plictisesc cu mai multe date, însă acestea sunt regiunile care sunt mai înapoiate și se încadrează în interesul pe care îl avem astăzi, cel al absorpției. Din aceste 30,4 miliarde, transport și infrastructură, rețea, cercetare, inovare, educație, mediu, prevenirea riscurilor, au observat cele mai multe fonduri. 5,6 miliarde cercetare, inovare, 4,2 miliarde pentru mediu și prevenirea riscurilor. Pentru educație, 2,7. Deci aș spune că cetățenii și teritoriul pentru că, așa cum spunea și colegul din Danemarca, acestora trebuie să uh, le fie destinate aceste fonduri, pentru că aceste proiecte trebuie să fie adecvate la nevoile de dezvoltare din teritoriu. Eu m-am concentrat, pentru că asta mi s-a părut tema acestei audieri, asupra problemelor care care au dus la anumite dificultăți de absorpție. Am menționat deja una și anume criza economică. Aici aș include și faptul că în același timp, atât în Italia cât și în alte țări, a trebuit să ne confruntăm cu politicile uh, așa numitului pact fiscal uh, și uh, politica bugetară de asemenea a avut un impact și asupra entităților comunale, regionale, care de fapt sunt beneficiare ale proiectelor și iată deci că au avut mult de suferit de pe urma acestui strabism, pe de o parte de a investi mult pentru a cheltui și pe de altă parte a respecta obligații bugetare foarte stricte. La aceste dificultăți au contribuit și mecanismele fondurilor structurale, cel de rambursare. Nu ar fi vorba de fonduri necheltuite care sunt pune, puse undeva deoparte. Deci întâi se cheltuie și apoi se dau banii. Și deci ai nevoie de un fel de volan și în timpul crizei economice nu a existat așa ceva. Pentru că uh, a, tăia anumite fonduri de coeziune a fost o greșeală, pentru că acestea ajută și la absorpția fondurilor uh, structurale. Deci lucrurile nu s-au desfășurat cu viteza care ne-am fi dorit-o. Deci acest lucru are un impact și la nivelul bugetului comunitar. Însă trebuie să ținem cont că cu toții ne-am lovit de o criză importantă. Și trebuie să ținem cont de acest lucru când analizăm aceste date. O altă dificultate pe care o prezentăm pe acest slide se referă la sporirea numărului de reguli și de orientări. Sigur, Comisia este activă și uh, aproape de noi și recunosc că în anumite state membre s-a putut face un diagnostic mai rapid pentru individualizarea dificultăților, însă totuși în comparație cu ce s-a investit uh, din 94 coace, trebuie totuși ne gândim care erau regulile 94 și care sunt cele uh, din 2013. Asta în condițiile în care toată lumea vorbește despre simplificare. 5.000 de pagini de orientări și clarificări, plus 600 de pagini de regulamente. Lucru care sigur că afectează uh, activitatea. Și în mult, la noi în țară, IMM-urile sunt foarte numeroase și ele sunt primele beneficiare. Deci nu este un lucru care să favorizeze absorpția rapidă. Însă de absorbit a absorbit, așa cum am spus. Măsurile pe care Italia a dorit să le propună pentru a face față dificultăților din 2013-2013, care au fost evidențiate în 2011, poate un pic târziu, se referă la semestru european, la recomandările specifice pe țară. Aici se vede cum din 2011 până în 2014 am beneficiat de recomandări specifice. În 2015 s-a spus că măsurile luate au fost uh, suficiente. Ni s-a spus așadar să încheiem acele procese de reformă pe care le demarasem în ceea ce privește politicile de coeziune. Pentru a vă readuce aminte, iată, cred că e important să spunem că un, uh, o țară care a gestionat 47 de miliarde în perioada de criză economică și care are mm, regiuni extrem de populate și foarte complexe, chiar dacă foarte active economic, rezultatul a fost absorpția de plină. criza, mecanismul de rambursare, m a referit deja la acestea. Un nivel scăzut de integrare și a controlului și a guvernanței la nivel european și la nivel național și regional. De ce? Pentru că, de fapt, multe controle se dublează. Și, de fapt, nu fac decât să îngreuneze gestiunea. O altă chestiune la care nu m-am referit și mă întorc înapoi și aș fi vrut să mai adaug că în anumite cazuri a existat o incapacitate administrativă. Acest punct uh, a fost de asemenea amintit și în acordul de parteneriat, care a fost citat de asemenea și uh, de Curtea de Conturi, asta pentru perioada de programare 2014-2020. Deci, în, pentru acest uh, acord de parteneriat au fost luate măsuri. Care sunt măsurile pe care le-am luat? În primul rând, reducerea cofinanțării naționale. Înainte se vorbea de cofinanțarea națională și de fapt nu există. Cofinanțarea națională există și asta pentru una din uh, politicile care prevăd acest lucru. Însă aici întotdeauna a fost prevăzută și Italia întotdeauna a cofinanțat iar în perioada de criză s-a ajuns la limitele cerute de regulament. Însă am activat planul de acțiune coeziune și am lăsat acele resurse care nu ar fi putut fi cheltuite în baza regulei N plus 2 pentru programe care făceau trimitere la politicile de coeziune, conservând astfel regiunilor posibilitatea cofinanțării integrale pe care uh, inițial um, am uh, spus că vom acorda comisiei. Iată că astfel am reușit să onorăm până la capăt angajamentul pe care, de coinvestiție pe care ni l-am asumat cu Comisia Europeană. O parte din aceste fonduri au mers și pentru a institui un fond de compensare pentru a re- ajuta regiunile să iasă de sub sceptrul pactului de stabilitate și pentru a sana divergențele și anume acele dificultăți generate de faptul că trebuiau respectate politicile bugetare mult mai stricte și am creat un dialog cu regiunile, așa cum a subliniat și Danemarca, un dialog constant, cotidian, unde nu se dau doar orientări, da, să particip uh, um, uh, împreună pentru a recupera decalajele. Asta și cu participarea comisiei. Și s-au creat echipe speciale pentru programele care au cele mai înapoiate, pentru Sicilia, Campania și Calabria. Și, nu în ultimul rând, ultim element din această primă parte pe care vă prezint se referă la consolidarea coordonării autorității de audit pentru a consolida controlele interne ale statului membru, pentru a face posibilă prezentarea către auditorii Comisiei a unei rate de eroare foarte scăzute. Și acum, la închidere, vorbim de o rată de eroare foarte scăzută, chiar dacă am traversat momente foarte dificile, chiar cu suspendarea plăților care au durat uh, între 16 și 36 de luni, tocmai într-o perioadă în care lichiditățile erau foarte uh, limitate, ceea ce a dus la mari dificultăți. Controle care nu au fost dedicate pentru a vedea rezultatele, ci mai degrabă pentru a vedea conformitatea cu acest, uh, acest număr mare de reguli și de orientări. care pentru auditori, atât pentru cei interne ai comisiei, reprezintă noi solicitări pentru autoritățile de management și nu fac decât să complice suplimentar activitatea autorităților de management, care cu siguranță lucrează mult. Odată la Riga, când am avut reuniunea directorilor general, se vorbea de solitudine autorităților de gestiune. Cred că e adevărat. Apoi am definit uh, o nouă guvernanță instituțională, creând agenția pe care o conduc eu și care are ca obiectiv aplicarea, separând astfel programarea de aplicare și instituind astfel o entitate care să fie în măsură să urmărească pas cu pas implementarea. Am recrutat 120 de persoane specializate pe fonduri structurale pentru a susține atât administrarea și coordonarea, cât și autoritățile centrale unde existau titulari de resurse. Am introdus planuri de consolidare administrativă. Orice autoritate de gestiune, atât regională cât și din administrația centrală, a avut un astfel de plan și apoi ne-am bazat foarte mult asupra transparenței. Portalul uh, Open Coeziune cred că este cunoscut de toată lumea, este mult premiat în Europa, deci multă transparență, disponibilitatea informațiilor și în special posibilitatea de a penetra până în școli, de a-i face pe cetățeni să participă uh, la această Europa pentru a da o, mm, o față acestei Europe. Controlele trebuie să fie destinate verificării rezultatelor în teren pe care tocmai vi le-am prezentat. Revenind înapoi, aș mai fi vrut să adaug două lucruri ceea ce privește planurile de consolidare administrativă. Acesta reprezintă un instrument de care doar Italia dispune în Europa și care se coordonează de la nivelul președinției Consiliului de Ministri, deci de la nivel înalt. La nivelul regiunilor, de asemenea, există așa ceva și fiecare administrație a trebuit să facă o evaluare cu privire la necesitatea uh, unui astfel de plan pentru a îmbunătăți eficacitatea, nu doar în gestionarea fondurilor, ci uh, a tot ceea ce înconjoară această gestiune. Și încă ceva legat de perioada 14-2020. Poate nu știe. Am folosit poate uneori prescurtări pe care nu le cunoște toată lumea. Terminologie oarecum elitară, am acordat uh, o mare atenție lucrărilor grupului cu privire la, de nivel înalt cu privire la simplificare și pentru proiectul Omnibus. Însă, la nivel de simplificare, totuși nu am realizat uh, rezultate importante, Vă supun în atenție pentru că merită reținut. Și în această privință trebuie să lucrăm mai mult, pentru că atunci când Comisia, uh, împunând cu statele membre, se angajează de a face investiții, atunci <clears throat> um, și Italia fiind un contribuitor net, totuși Comisia trebuie să se gândească cum anume simplifică viața beneficiarilor de fonduri chiar și cu simplificarea controalelor pentru fondurile unde participăm împreună cu statele membre și nu doar pentru ajutoarele de stat, ci și pentru alte obligații care nu sunt cerute pentru fondurile directe. Și vreau să închei fiind de acord cu domnul Poppins de importanța strategică a intervențiilor. Cred că con- condițiile exante au fost importante pentru a ne ajuta într-o diagnoză precoce. Ca exemplu de complicare, m-aș uh, referi și la cadrul de performanță. Am instituit o rezervă de performanță, deci tocmai o rezervă pentru evaluarea cadrului strategic. E important așadar pentru că regulamentul a fost unul foarte înțelept. A stipulat uh, reguli pentru exerciții, deci pentru valorificarea acestui instrument. Haideți să ne asigurăm că într-adevăr se valorizează, că aplicarea să e eficientă și să ne orientăm mai mult pe rezultate și nu pe conformitate, astfel încât să nu se transforme doar într-un sistem de obligații. Regula absorpției N2, N3 garantează că nu există nicio posibilitate de a pune de, deoparte fonduri pentru că dacă nu sunt cheltuite, trebuie date înapoi. Unele dintre erori uh, care se datorează acestui uh, regulament foarte laborios fac ca statele membre să trebuiască să ramburseze anumiți uh, bani. Mulțumesc foarte mult, a fost o introducere foarte interesantă. a măsurilor luate de partea italiană, de care Comisia de Control Bugetar s-a ocupat uh, în mai multe rânduri. Acum are cuvântul doamna Toader, uh, secretar general al uh, Ministerului pentru Bani Europeni. România, vă rog. For having us invited today here, maybe it's not the... Vă mulțumesc pentru invitație, doamna președinte. Poate nu nu mă aflu în situația cea mai confortabilă, pentru că România a fost deja numită de câteva ori uh, în acest context uh, și nu neapărat într-un cod favorabil, dar cred că este totuși un exercițiu favorabil să împărtășesc cu dumneavoastră dificultățile uh, acelora care vorbesc uh, la urmă, care au aderat uh, la urmă, printre ultimii, și să vă împărtășesc, împărtășesc uh, din ce a funcționat bine, din ce a funcționat mai puțin bine. Perioada 2007-2013 a fost primul exercițiu financiar pentru România. Până atunci a avusesem doar experiențe de pre, în domeniul preaderării. Uh, fondurile de preaderare uh, se susupuneau a uh, unor reguli cu totul diferite. Deci, 713 uh, a fost prima perioadă în care am fost confruntați cu regulile politice ziune. România are oarecum și un statut diferit pentru că este eligibilă și pentru fondurile de coeziune fonduri care pot fi implementate pe o perioadă mai lungă, de poate 10 ani, eh, ceea ce nu prea este compatibil cu regula AM plus 2 sau AM plus 3, încă de la început noi. Eh, România a ajuns la o rată de absorpție la început de 90%, care nu este eh, cea mai bună poziție, dar este totuși un fapt încurajator. Pentru că în 2012 ne-am aflat încă la o rată absorpție de 7%. Deci uh, am accelerat și noi lucrurile și am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a crește ritmul și uh, absorpție și uh, pentru a crește și rata implementării, pentru că până la urmă trebuie să ajutăm pe beneficiari. Uh, avem nevoie de reguli, uh, avem nevoie de uh, proiectare, de planificare, dar cei mai importanți în toate aceste ecuații sunt beneficiarii. Ei trebuie uh, ghidați, orientați, ajutați în tot acest proces. Evident, rata finală de absorpție va fi stabilită după auditul final, dar avem speranța că cei 90% pe care noi am declarat deja comisiei vor rămâne până la urmă și valoarea finală. Să nu uităm că pe lângă aceste sume declarate comisiei, uh, am mai suportat și unele corecții financiare de 1,3 miliarde de euro în cazul României. Aceste corecții financiare au fost suportate din bugetul statului. Deci eh, aici eh, au intrat în discuție toți beneficiarii finale care eh, au fost beneficiari în temeiul proiectelor. Chiar dacă N-am avut un rezultat excelent uh, după primul exercițiu financiar. Acum încercăm să învățăm din greșelile uh, pe care le-am uh, comis, comis, dar vrem să și replicăm rezultatele bune, în special în perioada crizei financiare am avut experiențe foarte pozitive cu fondurile de coeziune. România, după cum vă spuneam, este beneficiară și a politicii de coeziune și a fondurilor de coeziune. Uh, una din cele mai importante nevoi ale României în plan infrastructural. România, în prima, România a fost uh, prima țară care a avut un program de gestionare și un cadru strategic de gestionare pentru 2007-2013. Uh, deci, uh, se pare că suntem codași la implementare. Asta nu înseamnă că nu știm uh, ce vrem, nu, că nu ne-am făcut temele, că n-am n-am reușit să uh, formulăm bine proiectele, dar proiectele mari, eh, infrastructurale, au nevoie de perioade de pregătire care pur și simplu durează mai mult. Tocmai de aceea, eh, pentru a nu eh, pierde bani în temeiul regulilor M plus 2 sau M plus 3, absorpția a, pentru a crește a presupus și o pregătire, să zicem, mai slabă, deficitară a proiectelor. Uh, noi uh, am spus în faza de pregătire că trebuie să, trebuie să alocăm banii, pentru că dacă nu îi alocăm, atunci nu îi angajăm, atunci îi vom pierde. Dar asta contravenea cumva unei pregătiri temeinice. Și atunci uh, Marile proiecte eh, de infrastructură nu au fost pregătite suficient de bine, n-am avut suficient timp eh, să ne consultăm cu beneficiarii noștri și nici nu am avut eh, timp suficient pentru a ne consolida capacitatea administrativă ce să suporte apoi aceste noi și mari proiecte. Pentru că pentru că sistemul european este suficient de complicat, dar peste asta se mai se suprapunea și un sistem de reguli și reglementări naționale. Așa s-a adus uh, la o rată de uh, absorție foarte mică, în special în programul operațional pentru transport. Și am uh, început să folosim programe de asistență din partea BEI. Am început să cooperăm cu Jaspers și pentru asta mulțumim Comisiei și serviciilor Comisiei pentru faptul că ne-au adus la masa discuțiilor, cu toate că nu întotdeauna am considerat că e calea uh, de elecție. Iar unul din lucrurile cele mai bune care s-au putut întâmpla a fost uh, condiționalitatea ex ante cu, cu Jaspers, pentru că așa și beneficiarii au știut mult mai devreme care sunt uh, condițiile. Criza financiară și problema bugetului național au fost alte probleme legate de absorpție. Așa cum a spus-o și colega din Italia, la nivel național, mai întâi avem sarcina de, eh, și obligația de a eh, ne plăti beneficiarii și fără aceste plăți nu putem să eh, facem decontările la comisie. În 2008-2009, România a fost puternic lovită de criza financiară ceea ce a dus la uh, întârzieri majore în uh, plata beneficiarilor. Atunci uh, am pierdut inclusiv din administrație foarte mulți colegi, da? au fost făcute reduceri de efective, de personal și, în plus, beneficiarii noștri mai aveau probleme de lichidități. N-au reușit să să implementeze din resurse proprii uh, fazele respective ale proiectelor. Uh, tocmai de aceea încă ne folosim de acest mecanism uh, financiar acum. Practic, beneficiarii nu trebuie să scoată din buzunar toată suma, Eh, verificăm eh, de conturile beneficiarilor eh, și îi plătim într-o primă fază în, din bugetul de stat, riscând, asumând practic la nivelul bugetului de stat riscurile pe care le comportă acest lucru. Asta înseamnă că Ministerul Finanțelor Publice și-a asumat aici niște, niște riscuri, dar acum sistemul funcționează. Și prin funcționarea acestui uh, sistem am reușit să reducem să reducem uh, perioada de la, de la uh, perioada de rambursare practic la 20 de zile. Ceea ce reduce și implicările bugetare naționale. O altă problemă pe care am avut-o și pe care sper să o fi rezolvat deja este coordonarea. A existat o lipsă de coordonare între nivelul uh, național, central și autoritățile de gestionare uh, deconcertate din uh, teren. N-am avut, din păcate, un organism central solid care să Uh, ofere un mediu solid pentru uh, gestionarea uh, proiectelor și contactul între beneficiar și finanțator. Și acum, Ministerul pentru Dezvoltare Regională participă activ în temeiul aceleași logici de dezvoltare regională la eforturile Ministerului nostru și atunci uh, putem avea o abordare orizontală, cuprinzătoare și, și avem și o implementare uh, cu caracter orizontal. Pentru că um, nu mai există discrepanțe între, să zicem, uh, programe de dezvoltare regională și programe de competitivitate. Cel mai important mi se pare totuși sprijinul pe care îl oferim beneficiarilor. Nu sunt de acord cu faptul că de multe ori beneficiarii nu știu ce să facă cu bani, Nu. Din potrivă. Vorbim despre regiunile defavorizate și asta sunt la noi șapte din opt regiuni în total. Sunt regiuni cu capacități administrative insuficiente, deci au nevoie de susținere, de sprijin, dar au nevoie de sprijin nu doar de la autoritățile centrale naționale, ci și de la nivel european pentru a putea uh, merge mai departe pentru a putea mai bine exploata uh, resursele și, uh, și sursele de finanțare care există. Tocmai de aceea suntem bucuroși că există această inițiativă privind de regiunile întârziate, defavorizate, lagging regions, uh, care deja a produs rezultate foarte concrete la noi au fost uh, discutate mai multe proiecte foarte concret cu toți partenerii, cu toate părțile interesate și acum în România exist, sunt uh, puse la dispoziție fonduri pentru uh, finanțările acestor specializări inteligente, smart specialization în regiuni. Sperăm că Sper, sperăm că proiectul pilot pe care îl avem în această uh, regiune defavorizată va fi replicat în, și în celelalte șase regiuni uh, care au primit calificativul de lagging regions, astfel încât uh, pe lângă București să avem totuși și alte, alți poli de creștere. Încă o dată, în încheiere, doamnă președinte, chiar dacă nu suntem campioni la absorpție, Cred că rezultatele obținute de România utilizând politicile de coeziune uh, pot fi recunoscute. Am construit uh, șosele, am uh, redus șomajul, am instruit oameni, am sprijinit IMM-urile, în special în vremuri foarte dificile, cum a fost criza financiară de acum câțiva ani. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Uh, apreciem intervenția dumneavoastră pentru că uh, este important ca regiunile mai puțin uh, dezvoltate să fie principalii beneficiari ale programelor de dezvoltare regionale. Dau cuvântul încă o dată raportorului, dacă vrea să răspunde la anumite întrebări. Very briefly, Madam Chair, I Foarte pe scurt, doamna președinte. Eu cred că aceste prezentări, mai mult sau mai puțin, confirmă ceea ce am încercat eu să subliniez de la bun început. Și anume, că sunt exemple de țări care au mult succes în absorpția fondurilor. Și procentele plăților realizate în 2016 și prevederile inițiale făcute de aceste țări demonstrează acest lucru. Și dacă vă uitați la cazuri precum Suedia, Finlanda, solicitările au fost mai numeroase decât cele inițial prevăzute și se ajunge la o rată de 93%, în timp ce alte țări sunt aproape incapabile să introducă măcar o solicitare de plată. 6% uh, Croația, România în continuare pare să aibă dificultăți pentru a introduce solicitări de plăți ca și procent din plățile inițial prevăzute. Se ajunge doar la 1%. Eu aș spune că țara care o cunosc cel mai bine e, din punct de vedere calitativ, mai de succes. Pentru că și noi vreau să vă spun că ne concentrăm cu o gamă largă de probleme care ne împiedică să avem o rată de absorpție de succes. Acum, argumentul meu este următorul. Acest exercițiu, în momentul în care vorbim despre rata de absorpție de astăzi, are drept scop să aprofundăm coeziunea, să sporim convergența. Deci, au existat diferite studii și au demonstrat că chiar și cei care au acțiuni de succes în continuare se confruntă cu probleme și încă nu s-a răspuns la întrebarea care sunt măsurile cele mai urgente de care avem nevoie și care trebuie să fie luate de către comisie pentru a putea alinia cât mai mult aceste rate de absorpție. Și, așa cum s-a menționat, cred eu că problema e undeva în sistem. În diferite intervenții s-a menționat acest lucru. Unii s-au referit la, uh, la rezultatele uh, auditului din partea Curții de Conturi, faptul că uh, se aprobă târziu regulamentele, se aprobă târziu cadrul financiar și asta a dus la niște situații în care în primii doi ani ai acestei perioade de programare financiară, 2015 și 2016, în fond, au fost doi ani pierduți pentru implementarea programelor operative. Și eu cred, de asemenea, că ceea ce ni s-a spus din partea Comisiei în cea de-a doua intervenție a sa, duce la o eventuală concluzie, și anume că se identifică anumite probleme în gestionarea comisiei, în așa fel încât să existe o rată mai bună de absorpție. Pentru că, da, s-a spus, se dorește proiecte mai de calitate. Bun. Și asta se pare că a întârziat implementarea proiectelor. Dar poate că s-a mers prea departe, pentru că reprezentantul Danemarcei a spus foarte clar un lucru, și anume că trebuie să acționezi rapid, din timp, și că de multe ori uh, să vrei să faci cel mai bine e ca și cum, uh, de fapt, uh, îți dai cu stângul în dreptul. Au existat foarte multe cazuri care demonstrează că trebuie găsit un echilibru potrivit între verificare și reverificare și aprobare și monitorizare și punere în implementare și uh, trebuie să ne asigurăm că, bun, da, nu trebuie există riscuri foarte mari, riscuri de fraudă sau de neregularități, însă uh, iată că ne aflăm într-o situație în care întârzierile se tot repetă. și așteptăm o propunere din partea Comisiei pentru un nou cadru financiar multianual și, în mod normal, trebuia să fie până la sfârșitul acestui an. Probabil că o să ajungă propunerea undeva pe la jumătatea anului următor. Și uh, da, s-a spus că a existat o, Comisia a spus că a existat o reformă a uh, politicii de coeziune, însă nici n-a venit cu un raport. Ultimul raport e de acum trei ani. Uh, a fost foarte bine pregătit și a fost un raport foarte analitic care a venit în mod foarte clar cu realizările uh, politicii de coeziune și cu provocările cu care se mai confruntă aceasta în continuare. Și putem să analizăm discursuri frumoase și dar uh, trebuie să vedem la unde e rădăcina răului și cum putem uh, să revigorăm această politică de coeziune. Așa că salut aceste prezentări și Uh, putem spune că am fost foarte încântați de ceea ce ne-au spus experții astăzi, însă, din nou, eu vă repet, am impresia că Comisia mai are de făcut eforturi pentru a ajunge la o, un proces de absorpție a fondurilor mai de succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, am și eu întrebări. Doamna din Italia ne-a prezentat uh, un slide foarte convingător unde este vorba de reglementări. La reglementări bănuiesc că ați numărat paginile. Aici probabil comisia va da un răspuns pentru că, iată, numărul de reglementări și documente, orientări, în special norme, crește. Și aici aș vrea să știu cum credeți că vor evolua lucrurile, pentru că noi tot vorbim despre simplificare, dar cred că poate singura simplificare posibilă ar fi să nu mai tot vorbim de simplificare. Ar fi important să ne dați un răspuns în ceea ce privește chestiunea cu orientările. Sicilia, Campania și Calabria sunt regiuni care ne îngrijorează în Italia. Ne-a spus că există o echipă de intervenție, task force, pentru această zonă. Am vizitat și campania acum câțiva ani în Sicilia, cu doi ani. Anterior fusesem deja în Sicilia. și ne preocupă faptul că un membru fondator al Uniunii Europene totuși se confruntă la nivel regional cu mari probleme. Atunci când am fost în campania, ne-am întâlnit cu autoritatea de management de la fața locului și, drept să spun, am avut deloc o impresie bună, pentru că se făceau mult prea puține pentru a aborda problemele. Ce vești aveți despre îmbunătățiri uh, efective prin intermediul unor astfel de acțiuni? Iar uh, pentru reprezentanta României, știu că e dificil, pentru dumneavoastră că este o, încă o țară în tranziție, Ați spus că s-a micșorat numărul de autorități noi constatăm că după uh, schimbarea de guvern, toate autoritățile își modifică componența. așa stau lucrurile și în România, în momentul de față? Și ce pute fa- putem face noi pentru a stabiliza situația la fața locului, pentru că pentru România trebuie să facem ceva. Pentru reprezentanțul Danemarcei uh, nu am întrebări. A fost foarte impresionant ce ne-ați prezentat. Poate ne spuneți acum vă raportați dumneavoastră la această creștere a poverii administrative cu acest număr mare de reguli? Cum de vă descurcați dumneavoastră mai bine cu această povară administrativă? Domnule Popens, vreți să începeți dumneavoastră? Eu trebuie să plec în 10 minute. intenționăm intenționam să rămân până la ora 5, va rămâne echipa mea, însă vrem să confirm faptul că am lucrat foarte de aproape cu toate statele membre și toate autoritățile de management și e la fel de adevărat că nivelul de capacitate administrativă este foarte diferit. Vă refereați la regiuni rămase mai în urmă. Am publicat un stadiu și știm că mm, congestiile care privesc dezvoltarea merg mai departe de guvernanță. Există și relații constituționale între diferitele nivele de guvernare într-o țară ține de asemenea și de legi ca supra cărora Comisia nu are nicio influență. Ceea ce fa- putem face, facem, tocmai pentru a ajuta aceste regiuni și e adevărat cu regiunile din Danemarca, acordul de parteneriat a fost uh, adoptat în urma unor negocieri uh, lungi, dar eficiente. Și asta înainte de demararea acestei perioade. Deci e posibil, da. Sigur că Există situații dificile și foarte diferite, însă noi încercăm să lucrăm cu fiecare regiune pentru a ajunge la implementare. Comisia așadar nu constituie o congestie pentru implementare, un obstacol. În ceea ce privește orientările, sigur putem discuta, dar orientările omenirea să ofere certitudine juridică. Și nu e că mm, le concepem noi, ni le imaginăm, ci de multe ori statele membre ni le solicită. N-am să reușesc să vă explic de ce ne solicită acest lucru și apoi <clears throat> ne critică că ar fi prea multe. Asta vă pot spune statele membre. Problema critică nu este terminologia. Încercăm să vorbim cu toată lumea și să ne asigurăm că uh, lucrurile care există în actuala perioadă sunt uh, implementate și există lucruri precum costurile simplificate, costurile forfetare care apar în această perioadă și care nu sunt peste tot implementate și încercăm să vorbim cu autoritățile. Atunci când este vorba de rezultate, nu ne referim doar la orientarea către rezultate, ci am înființat un amplu cadru de performanță și nivelul de programare este diferit. Avem programe naționale pe mai multe fonduri care acoperă întreaga țară și apoi există programe regionale sau specifice care acoperă doar o mică parte. Și toată lumea trebuie să aibă indicatoare și rezultate. Le-am elaborat împreună cu statele membre și vom continua să facem acest lucru. Să mă gândesc la viitorul acestei politici, aș dori să mă adresez uh, reprezentantului Danemarcii. N-am vorbit despre anvelope financiare, am vorbit despre nevoi și abordarea lor și apoi, după ce am știut cifrele din CFM, am încercat să ajutăm cifrele și așa vom proceda în continuare. Așa vom proceda și în această perioadă și flexibilitatea nu se referă la flexibilitatea timpului de lucru pentru un manager, ci pentru ajustarea finanțărilor la actualele nevoi, ținând cont de migrație, de faptul că terorismul are așa un impact asupra cetățenilor noștri, chestiuni care nu apăreau atunci când am negociat actualul cadru financiar multianual și de aceea trebuie să vedem și alte priorități. Așa lucrăm, așa vom continua în cooperare cu toți partenerii noștri în întreaga Europa, cu Parlamentul European și și cu Curtea de Conturi. Și ați spus pe bună dreptate că au fost audituri de performanțe și nu mai finanțăm porturi, să știți. La aeroporturi ne concentrăm doar pe uh, coridoarele principale, cele nucleu, and tea. și lucrăm mult și pe condiționalitățile ex ante și vă mulțumesc pentru faptul că masterplanul din România a admis acest lucru. Același lucru este valabil și pentru alte sectoare și lucrăm împreună cu statele membre pentru a le introduce. Pledez pentru o recunoaștere și pentru Comisie în acest proces, pentru că împreună cred că am ajuns într-o perioadă în care putem construi și după 2020. Sigur că acest lucru trebuie dovedit cu date certe. Lucrăm în acest sens și până la finalul acestui an va exista un raport strategic în baza rapoartelor primite de la statele membre din partea autorităților de management. Raportul pe coeziune a fost amânat cu un scop pentru că am fost acuzați că venim cu el înainte de for. Acum nu o facem. Și după discutarea acestuia vom uh, avea și niște rapoarte cu progresele înregistrate, cu cifre foarte concrete în ceea ce privește fondurile structurale. Vom analiza și elementele diferite, regiuni uh, rămase în urmă, specializarea inteligentă, un raport cu privire la partea urbană, mai târziu în cursul anului. Și ne gândim la modul activ și la viitor. Cam atât vă pot spune eu despre viitor. Mulțumesc uh, pentru cuvintele prietenoase din partea statelor membre și sper că vom continua să colaborăm bine. Mulțumesc. Și distracție plăcută uh, încă pe ziua de azi, pentru că Digi Regi are astăzi un fel de zi de reflexie, fără să părăsească uh, Bruxelles oarecum. Am să încep cu dumneavoastră, vă rog. Thank you very much. Um, uh, Madam Chair, I, I, got, I got two questions, I think, that I would address to... Um... Mulțumesc, doamna președinte. Două aspecte pe care vreau să le subliniez. Un mic comentariu, mai întâi în ceea ce privește chestiunile de personal pe care le-ați menționat, doamna președinte. Cred că pot confirma și toți cei care au lucrat cu fonduri structurale și cu regulamentele de gestionare a acestora de-a lungul anilor sunt în măsură să confirme că un lucru e critic și anume personalul pune accentul pe executarea programelor. Eu am avut acest privilegiu să am experiență de-a lungul anilor, atât uh, din partea comisiei, cât și de cealaltă parte a barierei și de-a lungul anilor, chiar uh, în momentul în care eram uh, puțin la număr și încăpeam în clădirea Charlemagne, aveam această, acest sentiment, probleme cu, cu staful. Și știu că acest lucru există și în statele membre. De multe ori, din diferite motive, în aceeași perioadă de programare trebuie să se schimbe personalul ce este utilizat. Acum, întrebarea e de ce regulamentele par să fie din ce în ce mai groase, cu pagini din ce în ce mai numeroase. Acum, ce spunea domnul Popens? Uh, noi, de multe ori, statele membre cerem un fel de linii directoare, ghid îndrumător din partea Comisiei. Vrem oarecare previzibilitate pentru aceste regulamente care de multe ori sunt greu de înțeles. Și de multe ori e greu să obții un rezultat fără un astfel de ghid îndrumător. Poate nu e neapărat foarte rațional din partea statelor membre această atitudine, pentru că trebuie să acceptăm regulamentele așa cum sunt. Și poate că nu e neapărat întotdeauna nevoie de detalii și de ghiduri îndrumătoare care să vină pe deasupra regulamentelor și să explice totul. Uh, e clar că parte din regulamente nici măcar nu sunt utilizate, eu nu le folosesc. Nu folosesc partea din regulament care se referă la infrastructurile foarte mari. Pentru că nu avem nevoie de așa ceva, nu avem proiecte de infrastructură. Deci există mare parte de regulament pe care, de care scăpăm. Dar când vorbim despre dimensiunea acestor regulamente, este evident că lucrăm cu acestea și nu avem de ales, în sensul că trebuie să le acceptăm ca și parte din pachet. Indiferent ce ar fi regulamentul, așa e. Dacă vrei să uh, folosești fondurile în mod corect, trebuie să respecte anumite reguli. Cel puțin asta se așteaptă din partea tuturor instituțiilor, pentru că e o gestiune partajată și poate nu ne plac toate regulile pe care le avem, dar asta e. Trebuie să lucrăm cu aceste reguli și poate că va trebui să petrecem mai mult timp să implementăm regulamentul decât să-l discutăm. Cred că așa pot descrie cel mai bine munca noastră de zi cu zi. Eu cred că încă un comentariu s-ar putea referi la diferențele care există între sistemul european și sistemul național de finanțare. Spre exemplu, în cazul nostru, există diferite niveluri de control al sistemului european, în timp ce în schemele naționale mare parte din ele se referă la Curtea Națională de Audit de Conturi. Și cred că aici există o diferență, în sensul că trebuie să avem prezivibilitate și să, în funcție de reguli, e clar că e nevoie de diferite straturi de control. Dar asta s-a îmbunătățit de-a lungul anilor, în sensul că Acum controlul ne permite să învățăm și e un exercițiu care a depășit etapa pasivă. În trecut am avut cu toții controle și acum ce putem constata este că acestea duc la un dialog cu Comisia. Și asta ne-a permis să ajungem în situația în care ne aflăm acum și să gestionăm corect lucrurile. Acum este foarte clar că regulamentul. Ca să vă dau un exemplu. Desemnarea unei autorități. În cazul nostru, desemnarea unei autorități a fost o procedură care trebuia să ducă la o aprobare și la o numire a unei, gestiune de, a unei autorități de gestionare care să fie în măsură să gestioneze aceste fonduri europene. Dar asta încă din 1990. Deci, un regulament nu poate să vă cuprindă toate calapodurile, însă e clar că trebuie să le respectăm ca și reguli europene și să le integrăm. Sie sind Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, evident că cineva care de 20 de ani face aceeași treabă și a acumulat o experiență atât de vastă este cineva foarte prețios, pentru că uh, aici la Bruxelles cumva există un mecanism în care se reînnoiește staff odată la șapte ani sau se rotește. Doamna Toader, acum și după aceea doamna Agro. Thank you very much. Uh, in terms of Mulțumesc foarte mult. În ceea ce vrește dicționarul și terminologia, eu sunt în administrația publică de 16 ani deja și gestionează aceste fonduri de 7 ani. Problema cu care ne confruntăm noi se leagă mai ales de faptul că în 2009, spre exemplu, salariile în toate administrațiile au fost reduse cu 25% din cauza crizei financiare și asta a declanșat un efect asupra administrației și anume că oamenii cei mai buni au părăsit administrația să-și găsească alte locuri de muncă și a fost foarte greu să îi convingem să se întoarcă. Da, știm că uneori nu e suficientă stabilitate. Și tocmai de aceea am adoptat ca și condiționalitate ex ante și ca și reformă de uh, strategie de reformă a administrației publice un plan de implementare. Și a fost adoptat în 2015 și acum este în etapa de implementare împreună cu codul uh, bunei administrației uh, publice și cu codul funcționarilor. Uh, e noul uh, cadru legislativ în care funcționăm. Și deci, în acest sens, condiționalitatea ex ante uh, ne-a fost de ajutor, pentru că am pus la punct un sistem pentru funcționarii publici în general, nu doar pentru fondurile europene. Acum, în ceea ce privește fondurile europene, noi am introdus un sistem de evaluare prin care toți managerii și toți funcționarii care gestionează aceste fonduri sunt evaluați de două ori pe an, în funcție de un set de indicatori ce a fost pus la punct împreună cu Banca Mondială. E un proiect pe care noi, în principal, l-am implementat și din fondurile noastre și, de asemenea, avem și o autoritate de audit și de certificare. Deci putem spune că suntem plătiți dacă ne facem treaba. Evident, indicatorii de performanță pot fi și, nu sunt întotdeauna, dar pot fi și indicatori cantitativi Spre exemplu, un ofițer de care autorizează plăți. cât câte plăți a autorizat? Ce sume? Poate am putea avea tendința să spunem, haide să autorizez tot ca să obțin puncte de promovare. Dar dacă există un ofițer care se ocupă cu depistarea neregularităților, el o să aibă tendință să constate că totul, de fapt, sunt neregularități, așa ca să justifice munca. Vedeți, nimic nu e perfect. Nu putem avea așa o situație ideală. Uh, însă avem acest cadru de performanță și suntem foarte încântați de faptul că este cel de-al treilea an în care aplicăm acest cadru și dă deja roade la nivel de administrație publică. Dar mai sunt multe de făcut pentru a implementa reforma administrației publice. Spuneam deci, e vorba de o strategie care trebuie să fie pusă în aplicare până în 2020, dar și după, cu pași specifici care au fost deja realizați și cu un set întreg de măsuri care în continuare trebuie să fie concret implementate. Many thanks. We know that you have to leave. Da, mulțumim, știm că trebuie să părăsiți, așa că să ne părăsiți. Vă urăm mult succes, drum bun înapoi spre casă și vă mulțumim pentru prezență. Oricum, colegii mei vor rămâne de față și ei vor părăsi mâine dimineață Bruxelles și dacă aveți întrebări, oricum o să mi le transmită și am să vă răspund cât mai repede cu putință. Mulțumim foarte mult, doamna Agro. Grazie, signor. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea dumneavoastră se încadrează sau se referă la cele trei regiuni pe care le-am menționat, care în perioada 2007-2013 au avut susținerea unei echipe specifice de tip task force uh, instituită de Italia și de respectiva regiune cu strânsa colaborare a Comisiei. Vedem însă care a fost uh, închiderea campania la 104% din fonduri, deci un fel de overbooking, Calabria la 109%, deci chiar și uh, Calabria a depășit, mm, Sicilia cu 96,7%, deci uh, mai puțin de 100%, dar cu o rată de eroare de 0,5%. Deci uh, s-a închis cu proiecte care au fost toate monitorate și care Uh, sunt mult sub rata de eroare de 2%. Să vedem acum cum au demarat lucrurile pe perioada 2014-2020. Autoritățile de uh, management din Calabria și Sicilia au rămas aceleași, deci există stabilitate și există și uh, cunoștințele necesare și la nivelul acestei echipe speciale cu, prin intermediul care am reușit să creăm și niște structuri la nivel regional care s-au păstrat. Și acum și metodologia s-a păstrat. Și doar în campania s-a schimbat autoritatea de management, dar nu cu toate persoanele, evident. Deci acolo există o, o continuitate în continuare. Dacă ne uităm la selectarea proiectelor, care este efectiv un indicator pentru începutul programării și așa trebuie considerat acest an, pentru că regulamentul a fost adoptat în 2014, deci a exact o oarecare redefazare față de perioada de programare. Deci Sicilia are proiecte selecționate pentru 31% dintre resurse, Calabria pentru 35% și Calabria pentru 54%. De ce această îmbunătățire semnificativă? Încă nu vedem plățile, dar există un motiv. Nu ține doar de absorție, ci și de certificare care se leagă și de desemnarea autorității de management. Ne găsim în această situație favorabilă pentru că uh, proiectele la care mă refeream anterior, care au fost finanțate cu cofinanțări care au fost reduse, au uh, rămas ca să uh, stimuleze următoarea perioadă de programare. Deci au rămas, s-au păstrat cele care, evident, sunt compatibile cu noua strategie noi uh, așteptăm, încă chiar dacă știm că plățile sunt uh, un parametru important, vedeam uh, și pe prezentarea colegului din Danemarca, pe care vreau să-l asigur că cu toți respectăm regulile și nu discutăm regulamentele. Vrem doar să vedem ce măsuri mai pot fi introduse. De fapt, și în Italia se aplică aceste măsuri a discuta unii cu alții pentru a înțelege dacă proiectele sunt adecvate nevoilor reale. În ceea ce privește strategia specializărilor inteligente, Italia este poate singura țară care are o strategie națională și una pentru fiecare regiune. Și această specializare inteligentă pentru regiunile oarecum defazate a fost introdusă prin eforturi de dialog cu partenerii de acolo, care a fost impresionant. Nu doar în Sicilia, pentru că acolo am um, discutat cu peste 600 de actori interesați, la universități, până la IMM-uri. Deci continuăm programarea nu doar cu acele proiecte rămase din perioada până în 2013, dar și cu alte proiecte prin care vrem să semnalăm uh, inovare. Prin urmare, iată, cred că sunt vești bune, fără uh, acum avea certitudinea că am depășit momentul în care ar trebui să acordăm acestor regiuni o atenție specială. Însă, în orice caz, în momentul de față, acum avem un dialog, autoritățile de management, cele de audit, uh, cele de certificare de la nivel teritorial, care și-au uh, învățat multe lecții din trecut și acum are o metodologie care funcționează. Iată, deci, vești bune Uh, în final. Totuși o zi bună astăzi, nu? Mulțumesc foarte mult. Continuăm acum cu un program nostru cu domnul Mendez cu o viziune academică în ceea ce privește programele structurale în cadrul ESI. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce privește programele de cercetare comparativă referitor, făcute de Centrul de cercetare pentru politici europene referitor la rata de absorpție. Îmi dau seama că ne presează timpul, așa că am să încerc să am o prezentare foarte țintită pe puncte principale. Există literatură universitară în ceea ce vrește rata de absorpție, de asta se uh, concentrează pe diferitele perioade și există diferiți uh, factori cheie, spre exemplu, calitatea guvernului, a beneficiarilor, spe, mai specific în uh, politica de coeziune și felul în care se face guvernanța la nivel de politici. Apoi spiritul de antreprenoriat la nivel politic la nivel po- uh, uh și politicile în domeniu, eventuala instabilitate politică, uh, proasta a fondurilor, care de asemenea Poate interveni dezbateri referitor la uh, centralizare sau descentralizare, stimulente și sancțiuni din partea Uniunii Europene și angajamentul uh, diferitelor niveluri și capacitatea de învățare, care e diferită între diferitele state membre în materie de utilizarea fondurilor și aspecte de conformitate. În ceea ce privește studiile de evaluare, evident, Direcția Generală Regio a făcut uh, evaluări ex uh, post și Absorpția a fost destul de lentă în, perio- uh, în uh, comparativ cu celelalte perioade și Curtea uh, Europeană de Conturi a prezentat mai devreme acest lucru. A spus că, de fapt, cheltuielile sunt comparabile în cele două perioade. Însă nu știu în ce măsură au ajuns la această concluzie, dacă s-au uitat la toate fondurile sau au avut informații suplimentare, însă în orice caz, evaluarea ex post uh, a ajuns la concluzia că a fost mai lent în 2013 decât mai devreme, în alte perioade precedente, în perioada 2009-2014. Uh, uh, și, evident, a existat și un alt factor cheie, și anume criza schimbări în ratele de cofinanțare, diferite top-up-uri, uh, o mai bună implementare în 8 state membre, neajunsuri în, difer- în întregul sistem, uh, apoi uh, incapacități sau lipsa de maturitate Spre exemplu, Republica Cehă, Bulgaria au fost uh, subliniate, includerea noului sistem în România, Croația, au fost chestiuni uh, și legate de uh, organizarea apelurilor de ofertă, apoi un cadru de reglementare destul de complex, atât la nivel național și, evident, acea gold plating, acea suprareglementare care intervine și la nivel național, Uh, apoi, evident, schimbări de personal frecvente, mai ales în România, și capacitatea de a învăța, de a descentraliza, comparativ cu o coordonare la nivel central, um, apoi o, un sprijin pentru a spori gradul de absorpție, acest lucru a fost uh, evocat, spre exemplu, în ceea ce privește Republica Cehă, și capacitatea de a avea rată de absorpție încă de într-o etapă timpurie. Acest diapozitiv vă arată evoluțiile în timp în ceea ce vrește capacitatea de absorbție, cu, ex- cu excepția Croației, care a aderat mai târziu. Dacă vă uitați la perioada 2013-2016, există patru grupuri ce au fost identificate. Asta dintr-un uh, studiu care a fost făcut uh, pentru Parlamentul European de către un centru de cercetare și observăm cum pot fi grupate țările în funcție de nivelurile lor de absorpție între 2013-2016. Deci cred clar că există diferite modificări dar, uh, în timp și în diferitele țări. Apoi, încheierea programelor. Există un studiu în domeniu care demonstrează că încheierea programelor a fost eficientă, a existat uh, conformitate în ceea ce privește cerințele. Evident, nu s-a analizat calitatea documentelor ce au fost înaintate. Munca aceasta în continuare se face și domnul Popens s-a referit la acest lucru, că uh, documentele finale trebuie să fie evaluate și evaluarea se va face în următoarele luni. Apoi, presiunile referitor la absorpția financiară, evident, a fost oarecum atenuată de anumite prevederi uh, proiecte de phasing in prevăzute pentru următoarea perioadă, apoi uh, cap, um, raportarea anuală în 2013-2016 a avut și aceasta un impact pentru că a crescut numărul de audituri de-a lungul întregii perioade, ă, în loc să le concentrăm la final. Și, evident, s-a raportat și o mai bună implementare a muncii și uh, organizarea unor grupuri peer-to-peer -peer la nivel de capacitate administrativă pentru sporirea acesteia, lucru care ne-a susținut să ne-a, ne ajutat să susținem statele membre în eforturile lor. Implementarea instrumentelor financiare și a proiectelor majorei a au fost un element important pentru că proiectele mari au fost uh, de multe ori întârziate și acestea au avut un impact în materie de finanțare și, evident, trebuie să ne asigurăm că acestea respectă și regulile referitoare la ajutoarele de stat. Au existat întârzieri și autoritățile de audit au trebuit să verifice toate aceste instrumente de-a lungul implementării în loc să le verifice la etapa finală. Dar, în general, concluzia cheie este că um, calitatea fi, do, finală va depinde de capacitatea de gestiune a autorităților de gestiune de-a lungul întregii perioade. Evident, lansarea perioadei finale a fost ceva destul de dificil pentru autoritățile de gestionare și uh, aceste proceduri pentru multe autorități au fost proceduri noi cu care trebuiau să se familiarizeze. Cercetarea, studiul pe care l-am făcut noi, prin rețeaua de autorități naționale și regionale demonstrează că experiența pentru 2014-2020 este următoare și anume că solicitările au fost bune, uh, există anumite provocări pentru că sunt teme noi și mai complexe care pun probleme, există o îmbunătățire a calității aplicațiilor, există mai multe uh, proiecte și uh, de mai bună calitate, angajamentele au crescut 40 până la 50% în anumite programe operative. În continuare, însă, din păcate, plățile sunt destul de limitate, mai ales avansurile și există de asemenea și prudență în ceea ce privește rezultatele, având în vedere uh, îndoielile în ceea ce privește atingerea obiectivelor scontate. Pentru a mă întoarce la întrebarea principală, de ce plățile sunt relativ lente? și pentru a răspunde la ce spunea domnul raportor Pirinski. Dincolo de începerea întârziată a programelor și de aprobarea întârziată, decalată a acestora, un factor cheie îl reprezintă întârzierile în desemnarea procedurilor ce trebuie urmate. Asta a fost deja subliniat și în alte prezentări. În 2015, doar un sfert din programe și din entități fusese desemnate. Au fost întârzieri foarte mari în această perioadă pentru a desemna acele autorități care se vor ocupa de gestiune și control. Deci, acesta ar fi unul din factorii cheie. Dar, evident, a existat și un alt factor cheie, și anume că existau noi cerințe pentru această nouă perioadă de programare. Deci, noi cerințe, noi condiții Uh, noi regulamente, spre exemplu, de luptă împotriva fraudei, schimbări în sistemele informatice și e clar că acest lucru a avut un impact major asupra felului în care sunt desemnate procedurile de lucru, acestea să fie aprobate până la sfârșitul anului 2016 și a mai existat și o problemă cu suprapunerea perioadelor de uh, finanțare și rata de absorpție uh, a fost astfel uh, a avut de suferit, pentru că s-a pus accentul foarte mult pe finalizarea programelor anterioare Uh, început în 2013-2014, mai degrabă decât să se pună accentul pe începerea noilor programe pentru noua perioadă de finanțare. Apoi, decarbonizarea economiei uh, reprezintă unul dintre acele noi teme și obiective cu mulți beneficiari, cu mulți actori implicați și cu noi instrumente. Există noi instrumente teritoriale, dezvoltare durabilă, urbană, Uh, uh, integrare la nivel teritorial, toate acestea au dus la întârzierea implementărilor. Apoi, noi instrumente financiare, noi reguli care au încetinit lansarea proiectelor. Tocmai pentru că există anumite etape și proceduri inițiale care trebuie să fie întâi stabilite. Apoi, evaluarea ex ante a planificării, Uh, a cerințelor aferente pentru această nouă perioadă și asta ne-a permis să identificăm uh, anumite neajunsuri pentru a avea o bază mai rațională de selecție a instrumentelor uh, ce vor fi utilizate pe viitor și care vor îmbunătăți rata de absorpție. Apoi, trebuie examinate de asemenea și plățile realizate în aceste noi instrumente financiare Acestea intervin după ce, de fapt, inițial plățile au fost făcute la nivel local către beneficiari. Și asta, evident, ar trebui să fie regândit, însă a dus la o încetineală și apoi, evident, există și anumite măsuri de consolidare fiscală ce au fost necesare. Există și chestiuni de gestiune financiară, există uh, diferite fluctuații care pot duce la sporirea sau scăderea cofinanțării. Uh, gândiți-vă, spre exemplu, la rata de schimb între moneda euro și anumite țări care nu au moneda euro, monedele naționale. Există și acolo fluctuații. Apoi, chestiuni de conformitate, condiționalitate ex ante, din noi, ceva nou. Și asta îi presupune o povară administrativă destul de consecventă în multe situații și trebuie să ne asigurăm că există conformitate și pentru asta e nevoie și de plan de acțiune a fost ceva specific, spre exemplu, pentru Regatul Unit și asta a blocat aprobarea proiectelor și cheltuirea fondurilor. Acum, care sunt măsurile pentru a uh, putea sprijini rata de absorpție? La nivel de reglementare, o revizuire a legislației naționale, uh, simplific costurile simplificate, proceduri uh, simplificate pentru achiziții publice, programe care trebuie să fie revizuite, realocarea fondurilor, încrucișarea sumelor alocate din diferite fonduri, redefinirea priorităților. Există, evident, proiecte, există diferite stimulente pentru cofinanțare, planuri și proiecte strategice pentru a îmbunătăți fluxul de proiecte ce sunt înaintate și, evident, evenimente de informare care să țintească beneficiarea. Asta poate duce, toate aceste măsuri pot duce la îmbunătățirea ratei de absorție. Iar în ceea ce privește viitorul, politicii de coeziune. Evident, există o dezbatere referitor la reformă, care a început deja și se va publica uh, raportul care va veni cu propuneri în acest sens. În mod foarte clar, Europa se confruntă cu mul- crize multiple, criza financiară, criza economică, criza migrației, care are fiecare la rândul ei implicații. Vedem că avem uh, motorul uh, convergenței care e gripat și există un întreg context de reforma politicii de coeziune. Un studiu recent prezentat la forumul de coeziune și uh, pentru a avea o nouă politică de coeziune 4.0, profesorul John Buckley și um, toți colegii săi au făcut o astfel de prezentare, precum și experți din Polonia, care sublinează că e nevoie de un angajament politic foarte puternic înspre solidaritate din partea Uniunii Europene, care să recunoască faptul că există inegalități la nivel teritorial și să vină cu soluții. Trebuie să profităm de șansele oferite de globalizare. Accentul s-a pus și trebuie să se pună în continuare pe o abordare a politicii de coeziune din perspectivă teritorială. Și știu că există și o dezbatere destul de aprinsă în ceea ce privește alinierea politicii de coeziune cu noile obiective ale Uniunii Europene. S-a mai vorbit despre asta. Există o adevărată reformă, agenda de reformă cu recomandări specifice de țară, și aici puteți vedea toate legăturile cu politica de coeziune și felul în care aceasta trebuie consolidată în diferite domenii o aliniere de asemenea și cu semestrul european, procesul semestrului european, argumentul fiind că semestrul european trebuie să țină seama și mai mult de dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, în așa fel încât aceasta să nu fie doar așa un fel de instrument pentru a avea o îndeplinire a obiectivelor de guvernanță economică UE 2020, ci să fie un adevărat proces și să fie recunoscută în, la meritele sale, o adevărată politică europeană, care de fapt este prevăzută ca și obligație în tratate. Apoi, în ceea ce privește eficiența, performanța și rezultatele politicii de coeziune. Au existat neajunsuri la nivelul uh, uh, instituțional. Spre exemplu, politicizarea felului în care se alocă resursele, lipsa de capacități, uh, Și evident, există și o dezbatere referitor la condiționalitățile exante. Uh, acestea se justifică, dar au fost multe intervenții în care s-a spus că în România, în Italia, uh, o întărire a precondițiilor pentru o eficiență a implementării ar fi necesară. Domnul Popes a spus că e nevoie de strategii la nivel național tocmai pentru a facilita uh, măsurile în favoarea ratei de Asta Acum, întrebarea este următoarea. Dacă aceste măsuri sunt pertinente pentru fondurile structurale și pentru fondurile uh, politicii de coeziune, care e contextul? Trebuie să încercăm să limităm numărul de condiționalități pe viitor și acestea să țintească autoritățile din statele membre au, au, au subliniat faptul că nu există coordonare la nivel european. Există așa un fel de supraverificare, dublă verificare a condiționalităților de multe ori. Și o altă problemă o reprezintă cum putem să stimulăm această conformitate a regulilor. Nu e vorba doar de o listă așa pe care trebuie să bifezi anumite lucruri, ci Trebuie să ne asigurăm că statele membre și regiunile vor fi încurajate să-și însușească această condiționalitate și să se pună un accent mai mare pe construirea capacităților administrative. Asta ar însemna că e nevoie poate și de un alt tip de condiționalitate. Ideea fiind, și evident că asta în ideea unei simplificări și de încurajarea unei uh, bugetizări bazată pe performanță. Uh, trebuie să vedem dacă așa ceva este în continuare fezabil. Trebuie să vedem, să analizăm țintele și să vedem în, uh, în momentul în care vor fi utilizate opțiunile de plăți simplificate, în, în ce fel sistemul va continua și să, să funcționeze și cum vor fi calculate aceste costuri. Și un alt aspect îl reprezintă mesajul care este transmis în mass media, spre exemplu, care e mai degrabă negativ. Și ar trebui, noi spunem mereu că trebuie să apropiem politica de coeziune de către cetățeni și să avem un mesaj mai pozitiv, o abordare mai pozitivă. Dar în momentul de față se pare că nu e chiar așa. Există o adevărată dezbatere despre buget, uh, despre cadrul financiar multianual, reformele necesare, uh, și se spune de multe ori că, bun, cei care sunt contribuabili neți au o contribuție mult prea mare, există risipă, uh, uh, nu se recunosc beneficiile acestei politici de coeziune și există adevărată obsesie în instituțiile europene în ceea ce privește dezbaterele pe tema conformității. Și procedura de descărcare bugetară are un efect sau conotații negative, este negativ percepută. Uh, de multe ori se crede că, bun, finanțarea europeană este strâns legată și de fraudă și există și o lipsă de încredere în instituții și de multe ori nu se cunoaște foarte bine cum anume sunt cheltuiți banii europeni, care e sistemul de cofinanțare, Uh, nu se înțelege faptul că cofinanțarea de fapt, este parte din investiția pe care se face. Și există o adevărată propagandă negativă la, în atenția cetățenilor. Deci o dezbatere tentă negativă în mass media, în opinia publică. Și, bun, nu e întotdeauna așa, ce drept, însă eu cred că ar trebui să avem o comunicare mai bună, mai eficientă mai puternică, mai strâns legată de cetățean, în așa fel încât să depășim așa dezbaterile acestea pe rata de absorpție și să vedem care este impactul acestor fonduri asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Și există o dezbatere și în ceea ce privește flexibilitatea. Trebuie să răspundem anumitor provocări ceea ce în principal înseamnă că se leagă de cadrul financiar multianual. Dar există diferite opțiuni care sunt disponibile tocmai pentru a facilita această rată de absorție și revizuirea programelor uh, bazându-ne pe experiențele din trecut. Există rezerve, programe de rezervă, rezerva la nivel național și rezerva la nivel european. Evident s-a spus S-a spus de multe ori că politica aceasta de coeziune a reprezentat o provocare majoră, având în vedere complexitatea regulamentelor și diferitele straturi de reguli care s-au adăugat de-a lungul timpului. Uh, și prezentarea italiană avea exact o astfel de abordare într-un diapozitiv felul în care au evoluat prevederile de-a lungul timpului și, în mod clar, e unul din factorii cheie care cizelează și influențează rata de absorpție uh, de-a lungul timpului. Și cred că mai există și o altă provocare legată de controle. Diferite straturi și niveluri de control, care evident duc la critici. Critici față de autoritățile bugetare, critici din partea curții de conturi și asta evident vine și aduce cu sine noi reguli și asta la rândul său duce la nesiguranță, și e un adevărat cerc vicios. Și de multe ori statele membre au nevoie de ghid îndrumător pentru că există noi interpretări ale noi la reguli de procedură, ceea ce duce la un nou grad de risc și eventual la un risc sporit de eroare. de ceea ce avem mai mult și mai mult nevoie la nivel de autorități de gestiune este de o simplificare a regulilor. Comisia a pus deja accentul pe acest lucru, că e nevoie de un set unic de reguli și poate utilizarea mai extinsă a costurilor uh, simplificate, apoi felul în care statele membre primesc aceste fonduri, felul în care acestea sunt alocate, au existat foarte multe critici în acest sens, au fost o felul de aranjamente și trebuie să vedem că acest lucru are un impact asupra eficienței ratei de absorpție și are un impact asupra eficienței cheltuielilor realizate, costurile, poverii administrative, de asemenea în momentul în care trebuie să implementeze anumite programe, sunt percepute a fi mult prea ridicate în țări care, până la urmă, primesc destul de puțini bani. Și asta se poate baza pe felul în care gestionăm riscurile. Trebuie să vedem rolul autorităților naționale de implementare, care sunt regulile naționale de control, în așa fel încât să se respecte în continuare și regulile de, referitoare la achizițiile de stat, precum și regulile europene. Acum, care ar putea fi eventuale criterii de, pentru a avea diferențiere în funcție de nivelul de finanțare, deci felul în care sunt repartizate fondurile, în funcție de uh, nivelul de cofinanțare la nivel național sau european și uh, ponderea investițiilor acestea comparativ cu PIB sau comparativ cu volumul total de investiții publice. Un alt factor îl poate reprezenta, spre exemplu, rata de implementare referitoare la rata de absorpție, nereguli constatate, îndeplinirea țintelor, apoi un alt factor reprezintă capacitatea administrativă. Dacă există indicatori, nu există în acest sens, însă putem să monitorizăm calitatea guvernanței. Și în concluzie, pentru a alimenta viitoarele dezbateri, e clar că e nevoie de o consolidare a dimensiunii teritoriale. Aceasta pare să fie un imperativ pentru a, a ținti inegalitățile care există în continuare, mai ales în context de criză, lipsa de convergență. E nevoie de o aliniere a guvernanței economice și a politicii de coeziune. Și e clar că acolo e nevoie de o abordare uh, coerentă. Apoi, o întărire a, și o adaptare, o ajustare a condiționalităților exante, o comunicare mai eficientă, o, un mesaj mai pozitiv, flexibilitate în noua politică de coeziune pentru a face față eventualelor situații de criză și, evident, flexibilitate pentru a reforma în întregime sistemul și o simplificare care ar duce la o abordare diferențiată în materie de gestiune. Mulțumesc pentru atenție! Ja, besten Dank. Și noi vă mulțumim, zice doamna președinte. Am totuși câteva întrebări. Eh, percepția dumneavoastră privind descărcarea de gestiune eh, este ce puțin eh, ciudată. Poate n-ați citit rapoartele noastre de descărcare de gestiune. Cred că aceste rapoarte de descărcare de gestiune sunt tot mai țintite, tot mai specifice și de aceea uh, cred că ar fi meritat să acordați o apreciere mai diferențiată a acestor uh, texte. Și ce înțelegeți dumneavoastră prin dimensiunea teritorială? Pentru că atâta timp cât în percepția oamenilor uh, nu se schimbă ceva, uh, câtă vreme oamenii vor considera că fondurile europene nu ajung la ei, sigur că situația va fi dificilă. Uh, anual distribuim în jur de 400 de miliarde de oameni. Nimeni nu poate crede că 400 de miliarde sunt o, uh, sunt o bagatelă cu care oricum nu se poate face nimic. Mă gândesc, că, de exemplu, că există regiuni care de mulți ani, uh, de pildă regiuni din Italia, primesc mulți, mulți, mulți bani și mi-aș fi dorit ca uh, performanța acestor bani cheltuiți în regiunile respective să fi fost mai mare. Uh, Curtea de Conturi Europeană ne trimite anual 35-36 rapoarte speciale și, și din păcate, nu, nu pot să agrez uh, această uh, publicitate sau autopublicitate pe care și-o face comisia aici. Adică, uh, nu știu, unde umblați, dar nu cu picioarele pe pământ. Da? Deci, critica mea pe care am uh, uh făcut-o legat de Uh, utilizarea fondurilor, uh, de pildă, în Polonia a fost că s-au plătit uh, prestații în domeniul serviciilor sociale și a bunăstării sociale, fără ca bugetul polonez să fi contribuit cu vreun zloti la așa ceva. câtă vreme, de fapt, banii trebuia să intervină cu totul în cu totul altă parte. Da? Spre deosebire de Danemarca, aceste servicii sociale și uh, prestări de bunăstare socială generală sunt uh, prestate fără a clăti un singur sfanț din uh, aceste fonduri. Trebuie așadar să vă întreb care este experiența dumneavoastră legată de capacitatea administrativă. Pentru că alocarea multor fonduri este condiționată de, sau legată de anumite măsuri administrative. E dificil să uh, califici, să recalifici uh, personal din administrație uh, în permanență. De obicei, oamenii, dacă s-au săturat de munca într-o anumită organizație, te părăsesc și merg în industria privată lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Deci reproșul pe care îl facem comisie este că uh, am putea obține uh, rezultate mai bune în statele membre dacă ar fi clar încă de la început că chiar vrem să obținem acele rezultate bune. Da? Deci să aprobe niște proiecte pe care după aceea nimeni nu le mai apreciază, nu știu, mi se pare suspect. Da? Sunt proiecte care sunt uh, lăudate încă înainte să fie demarate uh, și apoi la finalizare uh, sunt apreciate ca fiind subperformante. Dar să dăm cuvântul și domnului Pirinski, raportor. Thank you, Chair. I really don't want to make a long intervention. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar nu vreau să vă mai pun răbdarea la încercare voi fi succint, pentru că prezentarea a fost uh, foarte cuprinzătoare și a surprins foarte bine complexitatea contextului în care sunt cheltuite aceste fonduri, la fel ca și provocările uh, la adresa Uniunii Europene, care sunt mult mai complexe și mult mai ample decât uh, în trecut. Am o întrebare totuși pentru orator. A rotat un grafic care implică patru grupuri de țări cu diferite profiluri de absorpție. Absorpție precoce, medie, târzie și foarte târzie. Și prima mea întrebare vizează metodologia de determinare a ratei absorpției, pentru că la absorpția tardivă, târzie, văd că este menționată de pildă Danemarca. Și reprezentantul din Danemarca a spus că a fost criticat pentru absorpție târzie, dar de fapt el de fapt ne vorbea de angajamente. Un alt aspect tot legat de aceste date sugerau discrepanță între constatările curții de conturi, cam aceeași cu cea din perioade, cele două perioade de referință precedente, și îmbunătățirile pe care Comisia le constata vis-a-vis -vis de exercițiile financiare anterioare. Și atunci eh, trebuie să vedem care este interpretarea corectă a performanței în absorpție. O altă întrebare este legată de o, tot o afirmație și anume că eh, conformitatea, absorpția și rezultatele rezultată, re, eh, constituie un, un, un, un uh, întreg indisolubil. Cum putem așadar armoniza acești indicatori în loc să-i uh, antagonizăm? Cum poate dumneavoastră să le să reunească sub un numitor comun? Doamna Ayala Sender. Ah, sí, eu eh, también tenía la misma perplejidad. Da, mulțumesc, doamna președinte. Eram și eu perplexă, ca și domnul Pirinski, domnul raportor. Și pentru că am onoarea să fiu alături de colegul din Danemarca, poate că am putea să-i adresăm această întrebare, pentru că m-am mirat și eu. Evaluarea aceasta mi s-a părut curioasă, ciudată. Spre exemplu, Spania apare ca o țară cu o rată de absorpție uh, medie, deși la final imaginea e total diferită, în timp ce la Danemarca e invers. Mă întreb și eu cum s-au făcut aceste uh, analize, mai ales într-un buget care este multianual și toată lumea știe că e vorba de șapte ani, N1, N plus 1, N plus 2, N plus 3 pentru a implementa bugetul și la final, fotografia finală este cea oferită de către Curtea de Conturi, dar uh, se face o defalcare anuală. Deci 2013, la început, bănuiesc, dacă s-ar fi făcut un fel de uh, foto de finish a ratei de absorpție pentru Danemarca, evident ar fi fost la 48%, știu eu, pe undeva pe acolo. Dar când ne uităm, spre exemplu, la 2015, ne dăm seama că ajung la o rată de 100%. Îmi pare rău, dar dacă îmi dați și mie secretul dumneavoastră, vă rog frumos, tare, tare, tare mi-ar fi de folos. Eu cred că asta face parte din munca noastră, o muncă complicată, și anume că încercăm să măsurăm niște bugete anuale, așa cum se face la bugetul național, spre exemplu, când în realitate, la nivel european, avem niște proceduri plurianuale și asta, evident, aduce cu sine o, o, un strat suplimentar de complexitate. Deci, cred eu că e, uh, imaginile acestea nu oglindesc neapărat întregul proces una e să constați lucrurile la început de perioada de programare și alta e la sfârșit. Am spun asta. Uh, uh, eu, din păcate, o să trebuiască să plec acum, însă, în orice caz, colegul Pirinski o să-mi uh, spună exact ceea ce ați răspuns. Yeah. Mendes, despite. Domnule Mendes, vă rog. Thank you. Um... Mulțumesc prima chestiune, ceea ce privește descărcarea de gestiune, aici mă referem la percepții. Sigur, descărcarea de gestiune este necesară, sigur, se găsesc erori și acestea trebuie raportate. Însă e vorba mai mult uh, de modul în care sunt percepute aceste lucruri în mass media, mass media care mm, tinde să vină cu un comentariu pe un ton ceva mai negativ. A doua chestiune legată de teritoriu. Aici mă referam la un raport Politica Coeziune 4.0 care a fost prezentat la formul de coeziune și asta este unul dintre argumentele cheie, faptul că trebuie să există o abordare mai teritorială față de politica de coeziune în timp. Această politică de coeziune și-a a preluat o logică mai sectorială pe obiective tematice care deseori duc la mai puțină conceptualizare la nivel de regiune sau nivel local în ceea ce privește chiar uh, elaborarea acestor programe. Am constatat așadar că în multe cazuri la nivelul programării, nu se dă un răspuns la nevoile uh, teritoriale, ci se pun în prim plan obiective tematice și finanțări care să corespundă unor obiective tematice și sectoriale ale Uniunii Europene, fără a avea o abordare diferențiată pe programare. Același lucru este valabil și în ceea ce privește alte aspecte Mă referam la semestrul european, care tot așa are o abordare mai sectorială și nu la nivel național, să țină cont de diferențele dintre regiuni și din interiorul regiunilor până la urmă. Asta vis-a-vis -vis de teritoriu. Orientarea spre rezultate. Da, a fost o schimbare mare în această perioadă. Logica de intervenție este mai clară în programe decât înainte. Domnul Provenson a dat un exemplu la nivel de proiect, însă conceptul la nivel de program uh, care vizează indicatorii, motivul intervenției, prioritățile investiționale și indicatorii specific de rezultate, s-au îmbunătățit foarte mult în această perioadă, așa cum spunea domnul Popens. Însă vom vedea care sunt implicațiile prin realizarea rezultatelor. Există exercițiul care vizează cadrul de performanțe și în anumite cazuri există anumite preocupări cu vizire la atingerea până la urmă a țintelor prevăzute, ca să mai vorbim de rezultate. Și, în fine, în ceea ce privește variațiile care țin de timing și de ritm, aici uh, am transmis niște date către dumneavoastră. Nu eu am uh, efectuat graficele pentru datele de absorpție, dar știu că datele provin din uh, platforma deschisă de date a Comisiei. Și am uh, cules date pentru două momente de timp, din 2013 și 2016. Acum nu știu de ce datele ar uh, fi diferite de alte surse. Asta nu, știm, nu știu dacă include avansurile sau nu dar ar trebui, dacă se ajunge la 95%, sigur că putem vedea care sunt cauzele. În speță performanțele Danemarcei acum, din câte înțeleg, modul în care se organizează lucrurile se referă la rata de absorpție pentru 2013, care este considerată o absorpție târzie, dar nu este un lucru neapărat negativ, ci s-ar putea ca profilul conceput de Danemara a fost de a urma acest tipar. Mai îngrojitor uh, este absorția târzie, care vine cu implicații în ceea ce privește păstrarea fondurilor, corecții financiare și pierderea de investiții. Mulțumesc. Nu putem fi decât de acord. Mai doriți să reacționați? If you wanted to, uh, I could share a couple of the secrets that I... Dacă doriți, pot să vă împărtășesc uh, câteva din uh, secretele pe care le-am transmis și doamnei Sanders. Through my, my, my, my initial remarks was... E adevărat că inițial am spus că dacă se compara absorpția, e important să se înțeleagă că există o, o mare diferență între a destina niște fonduri precise pentru ceva, numindu-l angajament, și redactarea efectivă a contractelor. Nu știu dacă în alte cazuri așa stau lucrurile. Eu știu din um, cazul Danemarcei că atunci când uh, am început perioada 7-13, aveam în desfășurare și o reformă a municipalităților și asta însemna că acel forum al fo- acele foruri al creșterii, de fapt, făceau parte din noua structură. Erau noi. În urma unui fel de reforme administrative. Această reformă probabil că ne-a întârziat ceva. Nu neg acest lucru. Dar atunci când se demarează o nouă programe de programare, un program nou e ca un fel de mănușă nouă, pare mai strâmtă decât cea pe care a avut-o înainte. Și presupun că deseori uh, ai această experiență. The national-wide new programs in, in, in terms 13, that might have delayed us a bit, but... Deci, iată, poate redactarea unor programe noi ne-a um, întârziat ceva. Însă a fost o perioadă în care lucrurile au fost analizate de către multe părți implicate. Nu cred că s-a considerat că există vreun risc. Introducerea regulii N plus 2 ca și concept. Avem raportări la jumătate de an pentru fiecare proiect pe care îl finanțăm. Deci um, această regulă apare suficientă. Doamna Agro, un comentariu foarte rapid față de ce s-a spus pentru a rămâne în același context. Bugetul comunitar și cel de coeziune departajează în cote uh, similare fondurile la cote pentru fiecare din perioadele respective. Eu cred că acum nu mai putem să ne mulțumim să fim în perioada de demarare acestei acestui nou, uh, noi perioade, ci să ne concentrăm pe absorpție important este să nu ne bazăm pe N plus 2, ci să nu pierdem resursele angajate de comisie împreună cu statul membru și să ajungem la absorpție completă. Iată, deci că experiența ne arată că trebuie să ne concentrăm acum pentru că perioada centrală este cea în care urmează plănile, plățile. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc tuturor și mai are cuvântul și domnul raportor pe final. Thank you, Madam Chair, and uh, I feel that... Mulțumesc doamnă președinte. Simt că o concluzie la această dezbatere atât de bogată ar putea și ea să fie mai lungă decât uh, poate să indică la ora asta. Tocmai de aceea mă rezum la a evidenția principalele lecții, învățăminte pe care le tragem după această dezbatere. Mai întâi trebuie rediscutată logica politicii de coeziune. Coeziune înseamnă coeziune economică, socială și teritorială în același timp. De ce spun asta? Pentru că coeziunea uh, este o precondiție pentru funcționarea pieței interne și pentru o Uniune Europeană funcțională gândindu-mă la perioada care va urma, cred că ar trebui să ne revizuim această definiție și percepția asupra coeziunii, astfel încât să putem uh, prevedea, uh, imagina dinainte pașii care trebuie luați în viitor, mai târziu. Apoi, coeziunea este strâns legată de absorpție trebuie să vedem și cum tratăm acest indicator, noțiunea de absorpție. De fapt, cel mai clar se definește prin suma de bani care a fost cheltuit efectiv. Dar absorpția este influențată de mai mulți factori, de regulile generale, cadrul general de referință, normativele bugetare, momentul punerii în aplicare, până la Um, capacitatea administrativă a țării um, beneficiare, a regiunilor. Deci, absorpția ar trebui să fie un fel de far călăzitor. Nu neapărat un jalon de măsură. Da? Deci, uh, urmărind uh, absorpția și factorii pe care, uh, care o influențează, ar trebui să putem defini uh, corecțiile și ajustările necesare pe parcurs. Și apoi, să nu uităm și cadrul de reglementare, regulile după care funcționează toată această coeziune. Și în acest context trebuie vorbit și despre uh, programare. Știți că nu, nu, nu putem prevedea când va deveni, când intră omnibus online. Nu știm încă uh, cum se va prezenta noul CFM, pentru că încă nu avem de unde să știm. Și atunci într-o perioadă uh, zguduită de atât de multe crize, trebuie să fim conștienți că trebuie ca fiecare proiect, fiecare proiect să-i uh, premeargă o perioadă foarte intensă de pregătire. Încă înainte de pre- perioada act, de programare actuală. Iar în, în cursul perioadei de programare trebuie ca implementarea deja să fie principalul uh, accent pe care ne concentrăm. Iar în ce privește negocierea și aprobarea programelor prezentate, aici, din nou, trebuie să revenim la logica coeziunii și la, trebuie să ne punem întrebarea ce vrem să obținem în cele din urmă. Care să fie impactul măsurilor de coeziune. Și aici trebuie să găsim un echilibru, doamnă președinte. Trebuie să fim foarte scrupuloși în legătură cu calitatea, funcționalitatea fiecărui program operațional, fiecărei autorități de gestionare. Și trebuie să ne obișnim că uh, e nevoie de o anumită celeritate, de un dinamism în, în derularea tuturor uh, programelor. Evident, observăm că există o problemă până acum, pentru că 16,8% din autoritățile de gestionare încă nu sunt desemnate pentru perioada curentă. Și există un mare pericol ca 95%, 95 de mari programe operaționale să eh, riște să, să fie pierdute, să să cadă pentru că autoritatea de gestionare care trebuia să gestioneze fondurile eh, respective nu a fost încă desemnată. Și suntem foarte îngrijorați în ace- din acest motiv. Deci, fondurile, fondurile de investiții și structurale eh, acum eh, comasate cu cele de coeziune într-un în semestrul european și care acum se supun unor, unor noi reguli, eh, instrumente financiare și așa mai departe, totul se schimbă eh, într-o manieră care este o mare provocare la adresa noastră și necesită o și mai scrupuloasă și pragmatică pregătire pentru derularea programelor. În concluzie, doamnă președinte, cum am spus și la început, Comisia trebuie să se concentreze foarte serios pe toate provocările cu care este înfruntată, uh, confruntată politica de coeziune și uh, trebuie să ne reamintim că de la A la L au, comisia a fost mandatată pentru măsuri tehnice exclusiv și la uh, raportările uh, comisiei trebuie să existe o defalcare separată uh, pentru fondurile de investiții și cel de coeziune. Iar, de cealaltă parte, trebuie să fim uh, ceva mai precauți în ce privește așteptările noastre vis-a-vis -vis de comisie, pentru că și reprezentantul Curții de Conturi a, a spus uh, în cel din urmă, la intervenția sa, haideți să colaborăm. Da, da, haideți să colaborăm pe baza unor fapte reale și ținând cont de provocările reale. Eu cred că acest exercițiu a fost și până la urmă, poate fi și pe viitor foarte util dacă uh, luăm cu noi uh, toate aceste învățăminte și uh, suntem dispuși în cele ce urmează să înfruntăm toate aceste provocări. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor participanților și invitațiilor din partea Curții de Conturi. Vreau să vă reamintesc că mâine dimineață o să tratăm problema Greciei în prezența directorului general Lemaitre. Iar legat de Grecia, vrem să vedem care este stadiul programelor care au fost programate, proiectelor programate pentru 2007-2013 și ne vom aplica și asupra celor șapte programe prioritate, prioritare. De asemenea, vom analiza capacitățile administrative din Grecia în prezent, așa că mâine continuăm uh, discuțiile noastre în același context, dar într-o direcție uh, diferită. Vom uh, vorbi și cu doamna uh, comisar Crețu um, și așteptăm uh, și nou raport al Curții Europene de Conturi în februarie 2018 vom analiza uh, tot ce ne-ați spus, uh, ce ne-ați prezentat uh, și vom încerca să fim parteneri utili în demersurile care vor urma. Mulțumesc pentru participare, suspend ședința, mâine continuăm la ora 9, o seară frumoasă tuturor!